abțineri. Mulțumesc pentru aplauze. Das hier noch ein Korrigendum, was hier abzustimmen. Da, mai avem aici un corrigendum al doamnei Evans. Vot deschis. A votat toată lumea? Bun, închid votul atunci. Se adoptă geht's weiter mit Continuăm în acest caz cu Punctul 20. Obiecția conform articolului 88. Și am deschis votul. Deci obiecția conform articolului 88 Uh, Satuhasi, Batstas și alții sunt autorii acestei obiecții. În legătură cu uh, porumbul 1507, doamna Corola, uh, aparatul meu de votare nu funcționează, îmi cer scuze. Oricum am votat deja de trei ori pe raportul ăsta și se pare că în toate cele trei cazuri n-am mers. Chris. Spell out exactly what we're voting on. Puteți să-mi spuneți exact ce votăm, domnule președinte? Punctul 20 de pe ordinea de zi, stimate coleg. Obiecția conform articolul 88 cu privire la porumbul linia 1507. Am avut dezbaterea ieri aici. Cei puțini uh, care ați fost aici vă amintiți cu siguranță. Și acum am deschis votul electronic. A votat toată lumea? Am închis votul. 34 pentru, 15 împotrivă, o abținere, se adoptă obiecția. Și trecem la punctul 21. taxele datorate uh, uh, Agenției Europene a Medicamentului pentru desfășurarea activității de farmacovigilență. Este raportul doamnei Linda McEwen. Începem cu amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 36 și 38 identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Nu e clar? Bun. Verificăm electronic amenamentul 39. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci am închid votul. Se adoptă. Mai departe, 40, 41, 42, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respinse. 43 și a nu, se dorește verificarea. La 40, 41 și 42 se dorește verificare vot electronic. A votat toată lumea? Bun, atunci închid votul. Se respinge. 43 și 90 împreună, cine pentru? Împotrivă? Abțineri respinse cu aceeași majoritate. 44 și 89. Ah, vreți să verificăm? Verificăm 43 și 90. Vot electronic. A votat toată lumea? Închid votul atunci. Se respinge. 44 și 89 vot în bloc. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 45 și 92 și împotrivă. Și abțineri. Respinse. 47 și 91 împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Abține respinse. 46. Cine pentru? Împotrivă? Abține respins. 48, 51 și 54 împreună. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. 49 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 50 până la 27 în bloc. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 până la 3 în bloc. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 57 Ba nu, se dorește verificarea de la 9 la amendamentul 3, vot electronic deschis. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? Bun, atunci închidem votul. Se resping. 57 pentru, împotriva, abțineri, respins. 59-31 în bloc pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 60 pentru, împotrivă, abține respins. 61 pentru, împotrivă, abține respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 63 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 67 până la 106 pentru, împotrivă, abțineri respins. 65 până la 105. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm acest bloc de 65, 93, 97 și 105. Vot electronic deschis. A votat toată lumea? Atunci închidem votul. Se resping. 66 pentru, Împotrivă. Abține respins. 10 până la 81. Vot în bloc. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71 în două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptată. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 72 în două părți. Prima parte. Pentru împotrivă, abțineri, respinsă. A doua parte pentru, împotrivă, nu, a doua parte cade. 73 atunci, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abține, respins. 75 pentru, Ba nu se dorește verificarea la 74. Vot electronic deschis. Stimmt. A votat toată lumea? Închid votul atunci. Se adoptă. 74 adoptat. 75 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Verificăm 75, așa cum se dorește. A votat toată lumea? Închid votul atunci. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 78 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 79 și 80 împreună. Ba nu, se dorește verificarea la 78, spune președintele. A votat toată lumea? Închidem votul atunci. Se adoptă. 79 și 80 identice pentru, împotriva, abțineri. a votat vreo 8 colegi, nu mai mult. Deci votul este, nu este valid. Încă o dată, repetăm, vot electronic. 79 și 80, vot împreună. Am închis votul. Se adoptă. 82, cine e pentru? Ba nu, cade. Și cu asta ajungem la 83. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 84 și 85 5 cad și ele, 86 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 87 cu un amendament oral, cine pentru, Împotriva. abțineri, votăm electronic. Deci vot electronic asupra amendamentului cu amendament oral. A votat toată lumea? Vot închis. Se adoptă. Am ajuns la anexe. 88. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Respins. 95 pentru. 95 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 99 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 102 pentru, împotrivă, Abținere respins. 104 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 107 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 111 pentru, Nu, e caduc și ăsta, zice președintele. Atunci 112. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 109 și 110 identice. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Nu e clar. Votăm electronic. 109 și 110. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închidem votul. Se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 15. Pentru? Împotriva? Abține respins. 16 pentru. A, vreți să verificăm la 15? Bine, verificăm. Vot electronic. A votat toată lumea? Am închis votul. Se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, Abțineri. adoptat, 20 pentru, împotrivă, Abțineri. adoptat, 21 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 22 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 1 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 23 și 24 pentru, împotrivă, abținere nu e clar, vot electronic, 23 și 24. A votat toată lumea? Atunci închid. Se respinge. 25, prima parte, deci, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte din 25 pentru, împotriva, abțineri, nu e clar. Verificăm a doua parte de la amendamentul 25, vot electronic. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Respins. 26 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotriva, abțineri, respins. 32 pentru, împotriva, abțineri, respins. Și acum Trecem la votul final, care este întotdeauna un vot electronic. Am deschis votul. A votat toată lumea? Atunci închidem votul. 50 pentru, nimeni împotrivă, o abținere. Și al doilea vot final, am deschis votul. A votat toată lumea? Închidem votul. Și avem 49 pentru, o abținere. Așadar, felicitări doamnei Linda McEwan. Linda, vrei să spui ceva în legătură cu mandatul? Uh, Mulțumesc, dragi colegi, pentru susținerea voastră. Chiar dacă este o chestiune destul de tehnică, faptul că legislația noastră este deja în vigoare în ceea ce privește farmacovigilența. Mi-aș dori un mandat de negociere cu Consiliul acum pentru a putea a, obține un acord în primă lectură pentru ple. Bun, spune președintele, avem nevoie de 36 de voturi pentru acordarea unui mandat și procedăm electronic. S-a deschis votul. Haben alle abgestimmt. Es fehlen noch a votat toată lumea, lipsesc 3 voturi. Încă două. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, 1 uh, împotrivă, 3 abțineri. Iată, deci s-a acordat mandatul. Mulțumesc, dar dat fiind faptul că Linda McEwen nu mai are treabă acum pentru că s-au încheiat negocierile cu tutunul, iată. Am ajuns așadar la sfârșitul votării. Cei care ne părăsesc acum, sau celor care ne părăsesc acum, dar și celorlalți, vă doresc un Crăciun fericit și un an nou bun, 2014 reîncărcați-vă bateriile și să ne vedem cu bine în noul an și reluăm cu aceeași energie și la începutul anului viitor. Însă, sigur, toată lumea este invitată să continue participarea la dezbaterile noastre și anume începem cu raportul domnului Peter Lize în ceea ce privește sistemul de comercializare a cotelor de emisii. Da, mulțumesc. Domnule președinte, iată avem aici o continuare a unui roman, a unui dosar care ne preocupă de ani de zile cu diferitele sale fațete. Permiteți-mi să vă amintesc care a fost situația inițială și de ce. Sau mai bine facem o scurtă pauză până se încheie discuțiile bilaterale din sală. Einmal klopfen, Herr Vorsitzender. Ich glaube, sonst es nicht voran. Poate că încercați să faceți puțină liniște, domnule președinte. Dacă nu, nu putem continua. Președintele. Poate încercați să-i acordați atenție domnului Lize pentru a-și putea prezenta raportul, așa cum se cuvine. Din nou, președintele, poate și colega Iana Kudakis. Puteți să ne acordați atenția dumneavoastră? Bun. Peter. Da. Deci, le mulțumesc le, și eu colegilor și doresc să le urez un an nou fericit celor care pleacă. Acum însă ne ocupăm de aviație. De ce? Pentru că emisiile cu efect de seră ale aviației cresc în conformitate cu prognoza asociației civile în domeniul aviației cresc, dacă nu facem nimic, până în 2040 la 1900 de tone. Alte prognoze vorbesc până în 2050 de 3,5 giga, gigatone și doar așa pentru comparație, dacă am urma scenariul IPCC, doar emisiile din aviație în 2050 reprezintă o cincime, deci 20% din emisiile pe care avem voie să le mai avem la nivel uh, mondial în totalitate, deci practic eforturile în alte domenii ar putea fi periclitate. De fapt, emisiile ar trebui să scadă după ultimul raport al IPCC chiar ceva mai rapid decât credeam inițial. Acum, din 97 Există la această asociație civilă în domeniul aviației, OACI, o misiune care i-a fost acordată și anume de reducere la emisiilor în sectorul aviației. Acest lucru nu a avut neapărat succes și am să vă și explic de ce. Pentru că la 10 ani după Kyoto, după 1997, nu a existat un acord internațional. Uniunea Europeană la acea vreme a decis uh, unilateral includerea Uh, aviației în comercializarea emisiilor în sistemul ETS și în Parlament a existat o mare majoritate, aproape unanimitate în comisia noastră pentru această decizie. Includerea zborurilor din state terțe și către state terțe și pentru întreaga uh, distanță Așa cum am verificat la momentul respectiv cu diferiți juriști, ni s-a confirmat că este compatibilă cu legislația internațională. Sigur că există foarte multe voci contrare în ceea ce privește presiunile asupra aviației datorate acestor uh, cote, dar Într-adevăr, există presiuni și trebuie să avem grijă să nu împovărăm mult prea mult uh, sectorul aviației din Europa. Uniunea Europeană. Există și foarte multe taxe naționale, dar există și cifre, de pildă pentru compania Ryanair, conform cărora în 2012, prin intermediul sistemului european ETS, a existat o uh, grevare de 0,03 euro, deci de 3 cenți. Alte companii aeriene au o grevare mai mare pentru că Uh, Ryanair are aparate foarte performante, însă e vorba de aceast, acest ordin de mărime, decenți și la zboruri intercontinentale de maxim 2 euro. În uh, Germania avem impozite care merg până la 42 de euro, în Marea Britanie în anumite cazuri depășește 200 de euro. În Statele Unite, un partener internațional important, avem 16,3 dolari și ieri am primit informații că se pregătește o nouă împovărare a companiile aeriene și a pasagerilor din Statele Unite, deci se mai suplimentează această taxă cu 2 dolari jumate. Prin urmare, ce facem noi sau ce am decis noi prin sistemul ETS este o chestiune foarte moderată. S-au făcut și analize juridice în repetate rânduri și la Curtea de Justiție pentru pentru că ca și impozitele naționale, uh, comercializarea emisiilor uh, se raportează la distanțe. Taxele naționale, cele nemțești sau cele britanice, funcționează după aceeași schemă și statele terțe care um, ar trebui să intre în acest sistem de tranzacționare nu sunt grevate în aceeași măsură. Deci, uh, sigur că activitățile uh, fiscale care vin din partea UE sunt mai mult criticate decât cele naționale. Anul trecut, în procedură accelerată, am um, adoptat uh, directiv, așa numită directivă STOP The clock de oprire a ceasului, care prevedea ca pentru un an, pentru 2012, obligațiile să, din acest sistem să fie limitate la transportul aviatic uh, intraeuropean. Astăzi nu mai sunt sigur dacă a fost într-adevăr o decizie corectă, pentru că rezultatele dorite uh, nu au apărut, însă așa am decis noi atunci și noi am sperat că la nivel internațional vor exista și progrese. La reuniunea OACI din septembrie-octombrie a acestui an au existat progrese, nu putem nega acest lucru, însă nu e ceea ce ne propusesem noi de fapt prin legislația noastră. Mă mir oarecum că aceleași persoane care au adus critici masive, cum că la Varșovia nu ar fi existat niciun fel de rezultate și că ar fi extrem de dificil uh, domeniul protecției climei uh, la nivel internațional. Spun însă că la Montreal lucrurile au mers extraordinar și nu mai avem nevoie să facem nimic la nivel uh, european. Însă dacă ne uităm la cifre, lucrurile stau uh, invers. La Varșovia, chiar dacă nu a fost un mare succes, tot mai vorbim de o reducere a emisiilor până în 2020 și de o reducere clară a emisiilor după 2020. Sigur, nu s-a decis nimic definitiv, dar asta, asta este este obiectivul, în timp ce în cadrul UACI până în 2020 nu s-au discutat niciun fel de limitări, iar începând din 2020 e vorba doar de creșterea uh, neutră din punct de vedere a emisiilor de carbon. Uh, sigur, și aici se pot îmbunătăți lucrurile, dar nu mi se pare conform realității să spunem că la OACI se fac mari progrese iar uh, în ceea ce privește IPPC, lucrurile sunt doar o dezamăgire, pentru că nu ar fi corect. Acum, ce trebuie să facem în ceea ce privește uh, acțiunile noastre în Uniunea Europeană până în 2020? Și aici există poziții diferite. Mulți reprezentanți de interese, de pildă uh, cei care reprezintă companiile low cost sunt asociați într-o asociație denumită ELFA, care în momentul de față reprezintă aproape 50% din zborurile intraeuropene. Nu spun nimic, ci să se pună în aplicare legislația așa cum s-a decis în 2008, prin urmare și pentru zborări intercontinentale. Alții spun că își doresc prelungirea acestei uh, opțiuni a opririi uh, ceasului Uh, care de fapt era prevăzută doar pentru un an și acum se dorește <clears throat> prelungirea acestei abordări. Propunerea comisiei este undeva uh, la mijloc și anume Comisia spune că aceste zboruri ar trebui să facă parte din ETS în, uh, deci până în 2020 dacă zborurile se petrec în spațiul european spațiul aerian european, deci nu doar dacă pornesc sau aterizează în Europa. Asta înseamnă că nu doar un zbor de la Paris sau Londra la Atena ar fi afectat, ci și un zbor la Istanbul, ceea ce nu e deloc uh, neimportant pentru că în momentul de față se construiește acolo cel mai mare aeroport din lume. Din punctul meu de vedere este un bun compromis și vă pot aduce și câteva argumente. Din perspectiva uh, protecției climei sunt acoperite mai multe emisii decât dacă procedăm doar la abordarea de oprire a ceasului. Este vorba de aproape dublul acestui procent. Și cred că dacă stabilim o bună, astfel o bună valoare de referință pentru negocierile internaționale. Uh, în care, sigur, există multe lumini și umbre în aceste negocieri, pentru că acolo se discută mai degrabă doar includerea unor compensări, deci uh, în principal uh, instrumentele CDM uh, să reprezinte soluția până în 2050, în timp ce noi vorbim de o reducere efectivă a emisiilor în aviație. Și și înainte de 2020 uh, prevedem așa ceva. Această abordare de oprire a ceasului a fost foarte criticată, nu doar de către companiile low cost, dar și de către alții care au intentat chiar acțiune la Curtea de Justiție. Alții au mai spus că este o împovărare a haburilor aviatice uh, europene. Alții însă au argumentat că nu este neapărat o distorsionare pentru că uh, în cazul abordării cu spațiul aerian, un astfel de mare aeroport internațional precum cel care ia naștere la Istanbul ar fi acoperit aproape în procent de 100%, în timp ce nu ar fi acest, uh, nu am avea această situație în cazul abordării stop the clock de oprirea ceasului și mă întâlnesc cu diferiți reprezentanți a diferitelor uh, părți și toată lumea începe prin a spune că nu este o chestiune uh, juridică. Deci nimeni nu spune că propunerea comisiei uh, are probleme din punct de vedere juridic. Sigur că există probleme la nivelul acceptării de statele terțe, dar din punct de vedere al legislației internaționale este în regulă. Și nici n-ar putea fi pentru că acest Consiliu a OACI a propus exact același lucru în septembrie și dacă n-ar fi fost uh, uh, corect din punct de vedere juridic, nu s-ar fi putut face această propunere. Nu s-a decis la nivel politic uh, și decizia de acolo nu este obligatorie din punct de vedere juridic și se poate spune că cei care militează pentru oprirea ceasului sunt uh, practic au o poziție juridică echivalentă cu cei care militează pentru uh, cealaltă variantă a abordării spațiului aerian. Acum, în final, ce propun eu ca modificări? Nu este vorba de modificări de principiu. Cred că abordarea Comisiei reprezintă un bun compromis între pozițiile extreme, dar înainte de 2020 ar trebui să reanalizăm legislația pentru că știm ce rezultate vom avea în cadrul OACI în 2016. Există un astfel de plan detaliat și dacă rezultatele vor fi mulțumitoare, atunci putem să ne adaptăm legislația, dacă nu, va trebui să ne reanalizăm, să repunem în aplicare legislația noastră. Apoi ar mai fi o prioritate care vizează și uh, Comisia de Transport și anume este vorba de utilizarea fondurilor. Noi vrem ca fondurile uh, care rezultă din uh, comercializarea emisiilor să nu fie la dispoziția ministrilor de finanțe pentru acoperirea găurilor bugetare, ci să se folosească pentru uh, tehnologii moderne, uh, Um, sau poate și pentru politică internațională în domeniul protecției climei. Și cred că este uh, un punct uh, Uh, care criticile care s-au adus sunt justificate, pentru că, sigur, unele țări folosesc uh, aceste fonduri uh, cu o destinație precisă, însă cred că acceptanța ar crește dacă ar exista o destinație precisă a acestor fonduri. Apoi mai propun să introducem și un tratament egal a tuturor sectoarelor, Adică, dacă în momentul de față cerem aviației mai puțin decât altor uh, sectoare economice, ca de pildă siderurgiei și altelor, să introducem uh, și uh, o majorare a plafoanelor și am mai venit și cu câteva propuneri tehnice. Foarte important, așa cum am discutat și astăzi la reuniunea coordonatorilor, este ca înainte să intrăm în trialog, să votăm raportul, să uh, știm uh, clar cum anume se pune în aplicare actul actuala legislație. Dacă vă spuneam că nu mi s-a părut corect să procedăm la această oprire a ceasului, se datorează și acestui lucru, pentru că acest lucru este valabil doar pentru 2012, însă legislația nu a fost aplicată de toate statele membre. Există până astăzi state care nu au solicitat companiilor lor aeriene să uh, depună certificatele de care dispuneau și dacă nu decide altceva, din aprilie va fi din nou în vigoare vechea legislație și pentru zborurile intercontinentale și va fi foarte dificil pentru Parlament să decide și alte facilități dacă ceea ce am decis ca soluție minimă pentru 2012 nici măcar nu a fost pus în aplicare și ar fi incorrect și față de acele companii aeriene care au procedat corect și s-au conformat. Și aici Comisia uh, Um, trebuie să vină cu niște răspunsuri clare înainte să votăm pe 30. Trebuie să ne grăbim cu lucrările pentru că dacă nu decidem nimic, începând din 30 aprilie, redevine reintră în vigoare vechea legislație. Sigur că nu își doresc acest lucru, eu cred că nu ar fi bine și ar trebui să găsim un compromis, însă nu ar trebui să capitulăm. Ar trebui să includem statele terțe în această discuție și să venim cu argumente ca de pildă cel menționat uh, de destinație precisă a fondurilor obținute. Însă nu avem voie să capitulăm. Și aud și chestiuni îngrijorătoare, uh, cum că reprezentanții industriei aviatice se duc în state terțe și spun că statele terțe ar trebui să ia o poziție mai clară vis-a-vis -vis de poziția Comisiei. E ca și cum uh, un pompier ar uh, incendia ceva și pe urmă țipă că arde. Cred că există o discrepanță majoră între ceea ce afirmăm uh, E vorba și pentru reprezentanții statelor membre și ceea ce facem. La nivel declarativ spunem că e vorba doar de Uniunea Europeană și trebuie să avem unitate pentru că altfel nu ne putem impune la nivel internațional. Însă vă spuneam că avem uh, impozite naționale în uh, Marea Britanie pe 200 de euro, în uh, Germania peste 40 și aici lucrurile sunt acceptate și fără probleme și dacă uh, venim noi cu o zecime din această împovărare, există discuții foarte mari. Și ce m-a preocupat pe mine foarte mult în discuția cu un reprezentant a unei companii foarte importante s-a referit la o chestiune cu China, unde s-a vorbit în cadrul acelorași discuții care vizau uh, ETS și abordarea Dalai Lama. Deci aici lucrurile se complică. Dacă noi uh, renunțăm la poziția noastră, la fel cum facem și în ceea ce privește drepturile omului și altele, dacă China amenință că nu mai livrează. Atunci mă întreb de ce tot spunem că avem nevoie de o Europa puternică dacă uh, renunțăm foarte rapid la principiile noastre atunci când China uh, ridică sprânceana. Și nu ne va ajuta cu nimic nici în ceea ce privește politica noastră climatică. Dacă urmăm anumite principii și dacă legislația este de partea noastră, trebuie să avem curajul să și impunem acest lucru și sigur Uh, multe lucruri se pot discuta și în ceea ce privește uh, veniturile, de pildă să se dezvolte proiecte în comun și cu China și cu Statele Unite, să se pună la dispoziție astfel de fonduri acolo, dar nu putem accepta uh, faptul că statele terțe nu acceptă acest lucru ca singur argument de nepunere în vigoare a legislației noastre. Mulțumim, Peter Lise dau cuvântul imediat raportorilor din umbră, dar repet ce a spus Peter Liza, este o chestie de principiu pe care o dezbatem aici. Deci nimeni nu, ne mai, nu trebuie să ne spune că e vorba de taxe. Eh, haideți să fim cinstiți, statele membre eh, sunt cele care inventează tot felul de taxe una după alta. Da? Este, este o propunere pe care o facem că este cu un impact minim. Deci eh, eu vin din nordul Germaniei și când uh, Eh, vreau să-mi vizit eh, circumscripția, eu trebuie să iau un avion de mici dimensiuni ca să zbor în insulele din Marea Nordului. Eh, aici, pe la aceste zboruri, plătesc taxe aeriene de mai multe ori, de câteva ori mai mari decât aș plăti la un zbor transatlantic până la Washington. Deci este vorba de principiu și nu trebuie să-mi vină nimeni să-mi explice că de fapt e vorba de taxe. Și nu se poate uh, nu se poate ca unele state terțe să, uh, să determine momentul în care noi ne legiferăm activitatea economică. Deci noi am convenit foarte clar că uh, traficul aerian urmează să fie integrat în ETS. Asta am făcut în 2008. Și statele membre trebuie să se decide ce vor până la urmă. Vor impozite sau vor uh, taxe sau vor drepturi. Da? și poate trebuie să ia și o decizie politică. În plus, cu o mare majoritate am convenit că dacă nu există un consens substanțial la conferința ICAO-OACI, uh, uh, uh, atunci în 30 aprilie anul viitor, după o oprire prealabilă a ceasului, vom reveni la sistemul nostru anterior. Și acum Iată că vine comisia cu ceva care așa între două ape, această abordare de, denumită airspace, spațiu aerian, um, <clears throat> uh, vine să dilueze acest principiu. Peter Lize a vorbit despre un aeroport care uh, este uh, puțin în afara Uniunii Europene, dar care ar fi un mare beneficiar al acestei uh, Uh, noi reglementări propuse de comisie, deci eu nu văd de ce noi ar trebui să susținem o astfel de abordare. Deci discuția trebuie să fie una generală. Da? Această propunere trebuie examinată din punct de vedere al industri- uh, politicilor industriale, dar și din punct de vedere al politicilor uh, de protecție a mediului. Este însă vorba de un principiu care se analizează aici. Acum nu știu dacă trebuie să ne, ne cerem scuze pentru faptul că purtăm un dialog cu Dalai Lama, nu știu de ce uh, trebuie să răspundem noi la aceste presiuni. Nu cred că este abordarea noastră corectă. Suntem un legiuitor suveran și nu trebuie să ne plecăm capul în fața nimănui. În același timp, mă bucur că Uh, s-a modificat pragul de la 50 la 40 la 100 și că, 100 uh, și că uh, a fost introdus factorul linear de 1,4%, pentru că acest, același factor este regăsit și în celelalte sectoare industriale, indiferent că vorbim de turbine sau de hornuri ale unor mari fabrici. În 2008, introdus, am introdus um, Um, legarea uh, acestor taxe de anumite obiective. Adică nu poți percepe taxe care să nu, sunt, să nu fie legate de realizarea unor obiective uh, politice. Și tocmai asta înseamnă că taxele pe care le percepem pot fi redirijate către protecția mediului, către uh, retehnologizare ecologică. Vreau să vă mai reamintesc de asemenea că timpul ne presează. În 30 aprilie expiră um, acordul Stop the Clock și dacă nu ajungem la un acord până atunci, vechea legislație va continua să e, ființeze și să fie în vigoare. Deși Consiliul și Comisia sunt e, chemate să e, colaboreze și să nu se îndărătnicească, să, e, să se opună unor, unui dialog. Apoi, OACI a decis că în octombrie acestui an că după 20, 2020 vrea să opereze cu noi instrumente. Așadar, eh, în următoarea legislatură va trebui să ne pregătim deja pentru acest nou mecanism al OACI din 2020. În consecință, susțin raportul lui Peter Lise și nu cred că trebuie să, ne, să îngenunchem în fața nimănui, în fața niciunui stat uh, terț. Uh, suntem uh, suverani în negocierile pe care le purtăm în numele a 28 de state care nu trebuie dezbinate. Cam atât din partea mea. Peter Liza are toată susținerea mea și a noastră. Mulțumesc. Acum Continuăm cu raportorii din umbră. Pentru liberal vorbește acum Chris Davis. Thank you very much, uh, Chairman. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu consider că linia aeriană ar trebui să facă o contribuție ca să recunoască emisiile pe care le au uh, prin operațiunile pe care le desfășoară. Desigur, am urmărit discuțiile de la OACI, am urmărit aceste obiective. Desigur, cea mai bună metodă ar fi un acord internațional, dar nu sunt uh, uh, convins, deși am avut câteva asigurări din partea EGAU că o să ajungem la un astfel de acord și cred că Uniunea Europeană ar trebui să încear, încerce mereu să facă progrese, să forțeze celelalte state din uh, celelalte părți ale lumii să ia câteva măsuri. Iar consecințele financiare uh, pentru companii ale acțiunilor noastre uh, unilaterale sunt uh, minime. Acum Comisia a venit cu o idee de a taxa doar operațiunile care se desfășoară în spațiul aerian al Uniunii Europene, care mie mi se pare, în teorie, o poziție destul de ușor de apărat. Însă, ce se întâmplă atunci când operatorii nu plătesc. Și știm deja că unii dintre operatori în acest moment nu plătesc uh, în cadrul procedurii uh, stop the clock. Ce o să facem noi ca să ne asigurăm că se fac plățile acestea, că strângem banii respectiv, pentru că în acest moment se pare că nu facem nimic în acest sens. Și deși sunt de acord pe deplin că n-ar trebui să fim um, um, abuzați, să fim um, um, luați de sus de către China, trebuie să ne gândim totuși și la implicații, la războaie comerciale care ar putea să apară dacă insistăm asupra, asupra plăților care trebuie făcute și dacă alții refuză. Eu sprijin principiul ca noi să introducem taxe pentru operațiunile din spațiul um, aerian al Uniunii Europene, dar dacă la un moment dat o să dăm înapoi și ne prăbușim, nu o să fim decât umiliți și nu vom reuși să obținem nimic. De fapt, asta mă preocupă pe mine. Mie îmi place principiul de bază. Dacă mergem cu toții împreună, într-un mod unit, încât să obținem uh, ceea ce vrem, sunt total pentru. Însă mă tem că nu vom ajunge la un astfel de obiectiv și atunci întrebarea este ce facem? Ne asumăm acest risc, uh, facem pariul acesta, mergem mai departe sau uh, ne gândim dinainte că o să eșuăm, ceea ce Mie nu-mi convine foarte mult, e un principiu care să fiu de acord, dar dacă e să anticipăm că vom avea un eșec, atunci haideți să fim uh, prudenți, să avem o abordare um, uh, prudentă. Acum văd că mă, vă întrebați poate care poziția mea. Nu prea știu care este până la urmă, ascult dezbaterea, dar vreau să vă reamintesc că exercițiul de până acum nu a fost unul uh, glorios. Mulțumesc, Satu Hasia. Man sieht das Ratserfahrung. Thank you very much and thanks for <clears throat> Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și lui Peter Lise pentru o muncă foarte bună pe care a făcut-o la pregătirea proiectului de raport. Aș vrea să spun că este vorba de un document Uh, excel, excelent, uh, foarte bine redactat, mai ales justificarea de motive. În general, mi se pare că este de regretat faptul că Uniunea Europeană uh, a renunțat foarte, nu uh, de tot, dar în mare parte din cauza presiunilor politice. Așa cum au spus și unii colegi, um, inițial comercializarea um, certificatelor de emisie a fost considerată o practică legală. Acest lucru nu s-a schimbat prin nicio rezoluție, nici de către OACI, nici de către presiunea vreunui guvern. De asemenea, așa cum a spus Peter Lize, uh, plângerile cu privire la costurile ridicate sunt perfect nejustificate. Sunt o prostie. Iar uh, prețul um, biletelor uh, variază cu mult mai mult din alte motive decât uh, din cele legate de emisiile, de comercializarea emisiilor de către companiile aeriene. De asemenea, sunt de acord cu Peter Lise asupra faptului că uh, guvernele nu sunt deloc coerente. Pe de o parte, se plâng că nu s-au făcut progrese prea mari, de fapt minime la Varșovia, dar când vine vorba de comercializarea emisiilor, atunci lasă companiile aeriene să le influențeze poziția. Și mă întreb cât poate dura această incoerență din partea guvernelor. Concret, creșterea emisiilor uh, din sectorul aviației este rapidă și trebuie rezolvată. Comisia a ales în mare parte să renunțe din cauza criticilor de ordin politic. cum, cum să reacționăm noi într-o astfel de situație. Păi, eu cred că în propunere, în, pro, în propunerea lui Peter Lise, uh, există elemente foarte bune, cum ar fi direcționarea veniturilor din uh, comercializarea um, emisiilor către măsuri pentru tratarea problemelor climatice, și de asemenea sunt de acord că am putea să așteptăm uh, câțiva ani, dar nu prea mulți, până când OACI să ia niște decizii concrete. Altfel, în 2017 ar trebui să, ne, să revenim la sistemul inițial. Cred că acestea ar fi condițiile minime. Însă, probabil că verzii vor veni și cu niște propuneri care să consolideze, să facă mai strictă propunerea lui Peter Lize, cum ar fi zonele care să fie acoperite de zonele de schimburile de emisii ar trebui să fie cel puțin zona economică exclusivă în zonele marine. 12 mile nautice e prea puțin. De asemenea, ar trebui să vedem problema plafonului de emisii și să sporim um, ponderea licitațiilor Cum am mai spus, unele state au dat dovadă de incoerență, de inconsecvență în acest sens și poate o alternativă ar fi să existe o taxă pentru combustibilii din domeniul aviației care să aibă același impact. Însă, după cum știm, procedura legislativă pentru orice tip de taxă este mult mai dificilă. Așa că eu consider că Parlamentul ar trebui să-și mențină ferm poziția de sprijin a legislației inițiale și să exprime clar faptul că reducerea acoperirii ar trebui să fie doar temporară. Satuasi? Martin Kellner. Mulțumesc, uh, Satu Hasi. Martin Kellner are cuvântul. I don't normally like saying this because it destroys my credibility, but I think I... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu prea spun acest lucru pentru că îmi cam uh, strică credibilitatea, dar cred că sunt în mare de acord cu Chris Davis asupra acestui uh, uh dosar. Iată ce fac coalițiile. Cred că problema, întrebarea la care trebuie să răspundem atât și Peter este uh, da, faptul că e o chestiune importantă, trebuie să avem un, o poziție, să rămânem ferm de principiile noastre, dar pe de altă parte e vorba de niște sume destul de mici uh, de bani, nu prea e o diferență așa de mare, un euro, doi pe zbor. Și atunci ne întrebăm de ce vrem să avem o poziție atât de mare, de fermă, pentru o chestiune care ar uh, supăra atât de mult partenerii noștri. Nu prea mă îngrijorează China, dar Statele Unite și alte state dar de ce să-i supărăm pe o chestiune care nu contează până la urmă așa de mult? Asta e chestiunea până la urmă și apoi trebuie să ne uh, gândim și la problema neconformității, că ne convine sau nu, până la urmă anumite state, Regatul Unit, Germania, la um, Heathrow sau la Frankfurt, care um, fac um, niște mm, sancțiuni asupra liniilor aeriene și guvernele le-au spus că nu fac acest lucru. Vedeți după aceea că este o lipsă de entuziasm totală din partea guvernelor cu privire la acest subiect și știți și dumneavoastră că astfel de sancțiuni nu vor avea loc. Așadar, așa cum a spus și Chris, dacă ne gândim la această chestiune de principiu asupra unei chestiuni asupra care până la urmă vei ceda, nu prea mm, are sens. Mă gândesc că ar trebui, că până la urmă statele membre, dacă găsesc vreo modalitate să nu se conformeze, nu o să pună în aplicare uh, legislația și noi o să trebuiască să dăm înapoi destul de umiliți. De fapt, până la urmă, cu asta ne vom trezi dacă mergem în această direcție. Așa că noi am propune să se extine domeniul de aplicare și uh, în termenul până în 2020, după care o revizuire deschisă uh, ca urmare a adunării OACI, uh, a trebuit să propunem uh, schimbări începând cu 2017 în, în funcție de progresele care se vor uh, face în cadrul adunării OACI. Cel mai important este să avem un progres pentru o schemă globală, un program global și trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu este îngrădit de tensiuni internaționale cu privire la acest dosar um, care, după cum ați recunoscut și dumneavoastră, nu este atât de important în ceea ce privește costurile și, de asemenea, e foarte important uh, faptul că um, statele membre nu o să accepte niciodată ipotecarea veniturilor provenite din acest program. Așa că, uh, din motive de mediu și de transport, cred că prioritatea noastră trebuie să fie o înțelegere, un acord global și pentru asta trebuie să insistăm. Pentru că dacă mergem mai departe uh, cu această linie de acțiune, acest lucru sigur va afecta relațiile noastre cu partenerii noștri și mai ales în când e vorba Statele Unite, trebuie să ne gândim la reacția pe care ar putea să o aibă. Există de asemenea probleme mari legate de neconformitate și mulți actori implicați, mulți actori din industrie consideră că această propunere este în, com- în conflict cu ceea ce am căzut noi de acord uh, la nivel de state membre la adunarea generală a OACI. Cred că, de fapt, acest lucru, acest lucru ar duce o, la o mai puțină integritate de mediu și ar uh, produce niște tulburări care ar putea să fie dăunătoare pentru liniile aeriene și care, până la urmă, ar avea repercusiuni grave asupra sistemului ETS și, până la urmă, dacă nu există conformitate, tot sistemul va, va fi subminat. Așa că Părerea noastră, știm că trebuie să, dacă, trebuie să fim de acord asupra acestui dosar, um, dacă nu suntem de acord asupra acestui dosar până în aprilie, atunci se va ajunge la um, situația anterioară și știm care sunt consecințele acestei situații. Vom avea reacții politice, reacții de um, răzbunare, să spunem, și cred că până la urmă trebuie să fim de acord cu niște amendamente de-a lungul timpului, dar trebuie să avem și un plan de rezervă dacă lucrurile vor fi întârziate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, Martin Kellen. Următorul vorbitor nu e pe listă și... Da, după acela urma Holger Kramer. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu vreau să repet lucruri care au fost deja spuse. Vreau doar să vă reamintesc că se fac imediat vreo șase ani de când încercăm să includem liniile aeriene în schimbul de certificate de emisie și de atunci încoace avem această problemă că statele terțe nu acceptă abordarea noastră. Încă înainte de um, Uh, consensul obținut cu Consiliu, îi spuneam lui Peter Lize că am avea mari proteste din Statele Unite și din alte regiuni. Și vreau să vă spun, de fapt, ce s-a întâmplat la nivelul uh, OACI, uh, lucru care este ignorat deocamdată și de noi și de Comisie. În documentele Consiliului OACI, în septembrie se publica în într-un articol cu, care viza Statele Unite, statele uh, membre ale UE, că că uh, există posibilitatea de a include în, uh, în uh, sistemul comercializării certificatelor și abordarea airspace. Numai că ICAO uh, a luat poziție foarte fermă împotriva acestei abordări uh, airspace și de aceea cred că um, Comisia nu e foarte înțeleaptă pentru că și inclusiv în, prin propunerea sa actuală nu face altceva decât să provoace uh, statele terțe. Și Întrebarea nici măcar nu este dacă, dacă suntem sau nu pe o poziție întemeiată juridic. Problema este că, din punct de vedere politic, situația noastră nu este acceptată, adică nu se acceptă lumea că noi facem regula pentru toți. Și de aceea cred că nu este un lucru foarte înțelept să mergem mai departe cu modul airspace, pentru că acesta nu va face altceva decât să ne reîntoarcem la acest dosar și să trebuiască să amendăm uh, niște legi care nu mai nu mai eh, folosesc nimănui. Eh, schimbul de certi- comercializare a certificatelor nu costă mult. E problema, problema este cu totul alta, a suveranității spațiului aerian. De aceea, eh, de aceea, dacă ar fi să susținem modelul airspace, abordarea airspace, atunci trebuie, ar trebui să o facem în condițiile în care acest model este acceptat și de alți parteneri. Deci numai dacă există o recunoaștere reciprocă. Dacă nu, după stop the clock, mai bine revenim la legislația veche. Nu e niciun secret faptul că există o serie de țări uh, care nu vor să uh, adopte niciun fel de uh, legislație internațională, nici, pe cea, nici măcar pe cea ICAO, a OACI. Uh, dar cu atât mai puțin ar fi dispuse să accepte un punct de vedere al Uniunii Europene. Deci, în consecință, cred că abordarea airspace nu este cea corectă și de mult nu mai este o chestiune a voinței politice dacă, dacă impunem dosar, trecem dosarul asta sau nu, dar mai degrabă este mai degrabă este o vorba de un conflict internațional cu statele terțe pe care astfel nu putem câștiga. Mulțumim, doamna Corhola. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportarea avizului ITRE pe acest dosar. Și vreau să spun uh, că susțin cele spuse de Davis, Callan și, și alții. Vremurile se schimbă, vedeți? Și uh, aviația nu mai are poziția și nici valoarea pe care a avut-o acum un deceniu. Am văzut care sunt și consecințele uh, evoluțiilor recente în domeniu. Și de aceea e lipsită de orice sorți de izbândă propunerea Comisiei. Pentru că statele membre nu mai susțin o astfel de abordare. Și aș vrea să subliniez faptul că nu vreau să uh, fac ca Uniunea Europeană să nu poată utiliza uh, această o abordare proprie uh, în plan intern. Consecințele economice nu sunt majore, dar consecințele politice sunt enorme. Și o să avem mari probleme cu această idee a Comisiei de a extinde domeniul de aplicare al uh, comercializării certificatelor de emisie pentru a acoperi și zborurile de pe teritoriul Uniunii Europene. O să asistăm la declanșarea unor noi războaie comerciale și asta e problema. Și asta ar avea într-adevăr un mare impact asupra mobilității cetățenilor europeni și ar avea probabil și un impact în legătură cu limitarea oportunităților noastre comerciale Iar trecerea de la uh, modelul intra-european la modelul airspace um, nu extinde domeniul de aplicare suficient de mult. Deci am trece de la 9% din aviația globală la 13%. Da? Și în Uniunea Europeană ar fi 27 până la 39%. Uh, dar dar uh, asta slăbește și mai mult șansele de a se ajunge la un acord global de uh, comercializare unor certificate de uh, emisie în domeniul aviației. Așadar, cred că avem de-a face din nou cu, cu un exemplu al obsesiei europenilor pentru modelul, modelele lor proprii. Această atitudine Uh, obsesivă creează uh, uh, rezerve și împotrivire din partea partenerilor internaționali. Am auzit reprezentanți ai unor parteneri terți care spuneau că noi suntem de acord să ne reducem emisiile, dar de ce vrea cineva să ne, să ne oblige, să ne forțeze să adoptăm un anumit model? Prin atitudinea sa, Comisia Europeană, din nefericire, uh, periclitează uh, și distruge climatul uh, favorabil de negocieri de până acum în domeniul aviației civile. Din toate aceste motive, eu la ITRE am propus continuarea sistemului Stop the Clock și după 2016, fără a se, ca acest sistem să fie impus asupra partenerilor terți. În 2016 va, exista, va fi organizată o adunare generală a OACI și acolo se va căuta o soluție globală, dar pentru a facita această soluție trebuie să existe o un, un leadership adevărat din partea Uniunii Europene, un leadership inteligent care să treacă dincolo de uh, spațiul economic european. Mulțumesc! Uh, salutăm uh, și uh, oaspeții, doamna Corola, reprezentanții unei oțelării din Finlanda. Bine ați venit, spune președintele. Și cu aceasta trecem mai departe la Bas Eichhardt. Thank you, uh, Matthias. It's a fascinating debate again, I must say. It's, uh... Mulțumesc, Mația. Este o dezbatere fascinantă. Sunt anumite persoane care urăsc acest sistem uh, ETS. Știam acest lucru, nu e nimic nou. Însă, Martin, nu uh, știu uh, abilitățile cui sunt periclitate dacă tu ești de acord cu Chris sau Chris este de acord cu tine. Pentru că dacă Martin și Chris sunt de acord, atunci într-adevăr ceva nu e în regulă. Și cred că există ceva care nu e în regulă cu această discuție, pentru că hai să ne gândim de unde provine această dezbatere în ceea ce privește aviația și ETS. În primul rând, Știm că aviația nu plătește. Vorbim uh, tot timpul despre principiul poluatorul plătește, dar uh, noi nu facem decât să facem economii pentru industria aviatică. Independent ce zic Lufthansa, British Airways și așa mai departe. Dar întrebarea la care trebuie să revenim este de ce Uniunea Europeană a dorit să includă aviația în ETS. Asta pentru că am vrut să facem ceva în ceea ce privește stabilirea prețurilor pentru emisii. Asta cu excepția situației în care s-ar face ceva la nivel mondial, ceea ce ne-am dorit. Însă dacă mă uit la ce s-a negociat la uh, OACI, Uh, ei stabilesc propriile ținte undeva după, mult după 2020. Este uh, într-adevăr uh, foarte miraculos faptul că ei reușesc să-și stabilească propriile ținte și, în al doilea rând, își stabilesc și data revizuirii Adică dacă în 2019 vor constata că nu se poate face, s-ar putea să-și revizuiască țintele. Și apoi dacă vor fi în măsură să procedeze așa cu negocierea din 2016, pentru că știm deja că la acest, în acest pact global există deja o serie întreagă de excepții. Știm asta de pe acum și nici măcar n-am ajuns încă în 2016. Și pe urmă, dacă spunem Europei că da, o OACI, iată, vine cu rezultate, Uh, și este într-adevăr vorba de numeroase pagini de text, atunci mă întreb de ce ar trebui să facă Chris grijă în ceea ce privește neconformitatea. Pe mine însă mă îngrijorează faptul că nu există voință politică și dacă nu există voință politică, atunci uh, nu va exista nici conformitate. Cristu, în calitate de politician, formulai întrebări. Dacă um, vă întreb eu, Chris, e voință politică la tine, Martin, în cazul tău? Nu este o întrebare așa din senin, ci este o întrebare care ține până la urmă de voința noastră politică și de ce restul lumii uh, face presiune asupra noastră pentru că ne-am pierdut credibilitatea. Pentru că am spus, facem asta dacă nu există o înțelegere globală. Și nu este înțelegere globală, oprim ceasul. Da, apoi restartăm înțelegerea globală. Și acum începem să ne bâlbâim și uh, începem să ne gândim dacă cumva reglementăm uh, cu voia uh, celorlalți spațiul nostru aerian, ceea ce arată până la urmă restului lumii că nu suntem serios și arătăm și noi că nu există voință politică. Nu este o chestiune fără răspuns, este ceea ce demonstrează politicienii din această încăpere. Și Sigur că vor veni mai multe companii aeriene care o să spună, dacă mă uit la această dezbatere, dacă mă uit la conservatori, dacă mă uit la liberali, constatăm că nu există voință politică, așa, dar haideți să facem presiuni și mai mari. Și atunci nu vorbim uh, în general dacă există voință politică, ci vă întreb, aveți voi voință politică? Și, Peter, mulțumesc pentru că încerci să faci ceva, dar ce văd aici nu este suficient, pentru că înseamnă deja uh, a ceda la multe presiuni. Și, din perspectiva mea, nu există nicio înțelegere globală, există anumite încercări Uh, există și încercări din partea Comisiei și dacă nu vom avea mai multă ambiție, atunci ambiția politic, atunci voința politică va scădea și mai mult și companiilor le place și mai mult. Această dezbatere, așadar, din, vine din ce în ce mai hilară și uh, periclitează credibilitatea UE și ține de responsabilitatea noastră a politicienilor și văd că puțini colegi își dau seama de acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnul Gelbrandi. Da, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce mă privește, această dezbatere a emisiilor și a companiilor aeriene depășește doar uh, discuția vis-a-vis -vis de companii aeriene. Este vorba, până la urmă, de voința politică de a face ceva în ceea ce privește schimbările climatice. Pentru că, haideți să fim serioși, nu există niciun fel de argument în favoarea inacțiunii noastre vis-a-vis -vis de emisiile companiilor aeriene. Suntem de acord cu faptul că nu e vorba de costuri. În mod normal, costurile sunt uh, driverul principal, dar de asta nu e vorba de costuri. Costurile sunt uh, mai scăzute decât o cafeluță pe care o cumperi pe aeroport. Petalize a oferit toate cifrele, dar și cifre cu privire la emisiile proiectate pentru viitor, care sunt enorme. Iată deci încă un argument de a face ceva și nu de a sta inactivi condiții egale. Prin definiție există condiții egale dacă avioanele se deplasează dintr-un loc în altul, chiar zboară la aceeași atitudine. Deci acest lucru, ca argument de ce nu se întâmplă nimic la nivel internațional, nu ține. Și n-am făcut asta peste noapte. Am decis deja în Europa în 2008 să includem aviația în sistemul de comercializare a emisiilor. Eu am susținut anul trecut această abordare a opririi ceasului pentru că atunci credeam că merită să încercăm să facem presiune asupra OACI și să obținem o înțelegere internațională, dar OACI știa de fapt ce e în joc și care vor fi consecințele dacă nu vor fi de acord cu o înțelegere internațională. Și nu au fost. Și nu, nu e foarte impresionant uh, înțelegerea la care au ajuns ei. Propunerea Comisiei Europene, cred eu, este o propunere inteligentă de a trece la spațiul nostru aerian. Este mai limitată decât cea inițială, dar este una inteligentă pentru a readuce lucrurile în uh, vigoare și de aceea susțin și pe petalize. Dacă nu e vorba de costuri, atunci nu poate fi vorba decât de politică. Și dacă e doar vorba de politică, atunci haideți să arătăm că Uniunea Europeană este o forță politică puternică care trebuie acceptată și de restul lumii. Dar noi nu putem fi o forță politică, nu doar în domeniul climei, ci și în alte domenii, decât dacă acționăm în mod decis, în mod hotărât și uniți. Și de aceea spun în această dezbatere de astăzi că nu prea rezultă hotărâre, determinare din această discuție la, în Parlament. Dacă vrem să facem progrese, în domeniul climei, atunci um, susțin uh, aceste uh, încercări și sper că putem adopta cât mai repede acest raport al lui Peter Liză. Mulțumesc, Richard Zeber. Da, dragi colegi, aș dori să susțin în mod expres raportul colegului Peter Lize și cred că dezbaterea arată că din punct de vedere juridic, nu există niciun fel de problemă vis-a-vis -vis de măsurile propuse. Eu cred că trebuie să ne întrebăm dacă ne luăm noi, pe noi înșine în serios ca și comunitate și dacă suntem până la urmă la noi acasă sau dacă permitem altora să ne zică ce avem de făcut. Și cred că atacurile nu sunt împotriva statelor membre, ci împotriva comunității și întregul sistem UE. Ceilalți partenerii noștri comerciali, SUA, China, joacă după vechiul principiul strategic divide ed impera. Până la urmă, problema nu e nivelul uh, taxelor, nu măsurile uh, vizate, ci faptul că de această dată comunitatea acționează ca și comunitate și că, sigur, împreună am avea o voință politică mai puternică decât doar state separate. Și întrebarea e dacă vrem să acționăm sau nu, pentru că competențele juridică există și toate celelalte argumente pot fi subordonate acestei discuții dar dacă noi, ca și comunitatea europeană, ne luăm pe noi înșine în serios, atunci nu avem voie să uh, ne facem de râs în fața comunității internaționale, permitând, permițându-le altora să ne spună ce avem de făcut. Și un uh, principiu politic, al politicii internaționale este neamestecul în problemele interne și asta se și întâmplă acum. Istar, istoria arată că în uh, Germania au existat principii uh, puternici când și-au respectat această suveranitate. În cazul nostru, dacă e vorba de taxe micuțe, totuși avem o mare problemă pentru că dacă nu suntem în măsură să uh, Uh, susținem acest uh, proiect uh, cu toții, atunci nimeni nu ne va mai lua în serios și aceasta este problema și e îngrijorător faptul că anumite state membre uh, se lasă instrumentalizate de alte puteri mondiale și vin cu argumente de genul uh, războaie comerciale și haide să fim serioși, dacă din cauza câtor vacenți ar izbucni un război comercial, înseamnă că n-am înțeles nimic din istorie. Eu sper că această măsură uh, corectivă va reuși să uh, intre în vigoare și e nevoie și de această utilizare cu destinație precisă a fondurilor. Vedem și că e nevoie de acest lucru și până când vom avea alte posibilități ca și uh, comunitate, trebuie să acționăm așa. Eu cred că acum trebuie să acceptăm provocarea și îi rog și pe colegi să se gândească dacă pe termen lung ar fi rezonabil să facem pași înapoi și să revenim la această cooperare interstatală și să nu uh, avem o atitudine unitară. Dacă nu reușim să facem acest lucru, este din păcate o tragedie pentru comunitate. Mulțumesc! Richard Zeber Haideți să ne imaginăm cum ar arăta această dezbatere într-o comisie națională. Continuăm cu doamna Cucovici. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În fiecare dimineață merg uh, pe jos către Parlament și atunci când nu e ceață sau când nu e înnorat, adică în cele câteva puține zile pe an, aici la Bruxelles, se poate vedea la ora șapte și jumătate cerul care este plin de urme ale emisiilor avioanelor. Se vede în fiecare dimineață. Și cred că aici este vorba de o problemă importantă de conștientizare, pentru că mm Traficul aerian este într-o creștere foarte rapidă. Și noi toți, în calitate de politicieni, trebuie să luăm în considerare acest lucru. Trebuie să ne, gândesc la, să ne gândim la sănătate și la mediu. Trebuie să ne gândim și la viitorul nostru și la viitorul copiilor noștri. Nu este vorba doar de bani, e vorba de conștientizare cum o să trăim peste 10-20 de ani dacă nu facem nicio schimbare? Ne trebuie soluții. Eu, eu nu spun că soluția cu tare e cea bună, ci ceea ce spun eu este că ne trebuie niște schimbări, că trebuie să fim mai conștienți de ceea ce se întâmplă deasupra capetelor noastre. Poate că cei care trăiesc în orașe mari deja nu mai au reacții la astfel de situații, dar poate că eu reacționez pentru că eu vin dintr-o țară care nu este așa de poluată. nu pot să spun că sunt de acord cu criticile masive, ci ceea ce încerc eu să spun este că trebuie să găsim o soluție, iar Peter are o soluție, are o posibilitate să adauge ideile noastre proprii pentru îmbunătățirea acestei propuneri. Dar nu putem să spunem că nu vom face nimic în același timp, trebuie să ne gândim la tehnologie, la resursele necesare pentru noi tehnologii. Sunt foarte necesare pentru că nu, mai, nu vom putea 30 de ani de acum înainte să trăim la fel cum o facem astăzi. Mulțumesc! Dank. Vielen Dank, Frau. Mulțumim, stimată colegă. Aveți dreptate. Dacă ne uităm cum, cât de aglomerat este spațiul aerian european, momentan avem în jur de 2000 de avioane în aer. Doamna Corhola a mai cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mm, clarific anunțul dumneavoastră făcut în legătură cu aspeții mei. Sunt um, reprezentanții uh, sindicatului din oțelărit în uh, Finlanda și Uh, pare rău că unii din colegii mei consideră amuzant uh, acest gest al meu, uh, în timp ce alții își pierd locurile de muncă. În ce privește emisiile per tonă de oțel produs în raport de cu calitatea produselor, finlandezii sunt într-o poziție de top și să știți că ne temem cu toate acestea să ne temem pentru locurile de muncă, pentru că exportăm poluare și importăm șomaj. Da. Eu am, eu am salutat reprezentanții oțelăriei. Să știți că și eu am contacte foarte bune cu oțelăriile din regiunea mea. În regiunea mea avem foarte multă industrie de provil și ar fi, ar fi foarte grav dacă n-ați avea, pentru dumneavoastră ca deputat, dacă n-ați avea contacte cu reprezentanții industriei din circumscripția dumneavoastră electorală. Așadar, uh, am plăcere să dau acum cuvântul Comisiei Europene pentru a răspunde la unele întrebări, pentru a da eventual unele explicații și revenim așadar la dezbaterea noastră în formatul obișnuit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, eurodeputaților pentru aceste contribuții care ne fac să ne gândim uh, și mai bine. Este clar că ne aflăm într-o situație politică foarte complexă, foarte, cu foarte multe provocări și care necesită din partea tuturor celor implicați o reacție uh, pe măsură. Viteza este de asemenea extrem de importantă. Trebuie să avem un temei juridic până la sfârșitul lui aprilie și acest lucru implică un angajament constructiv din partea tuturor părților implicate în codecizie. Comisia Europeană întotdeauna a pus ca prioritate um, politica de mediu și nu este cumva... În acest sens am oprit uh, ceasul și de atunci n-am stat uh, pur și simplu deoparte, ci am vorbit cu țările terțe cu privire la pozițiile lor, la percepțiile lor, am încercat să găsim soluții constructive și consensuale. Una dintre preferințele exprimate de către partenerii noștri terți a fost uh, cea unei abordări pe spațiu aerian. Ne-am gândit la această abordare și am uh, reflectat-o în propunerea noastră pe care v-am înaintat-o în uh, perspectiva uh, progreselor înregistrate la adunarea OALCI. Această adunare este deosebit de importantă pentru noi și rămânem 100% angajați uh, în um, concretizarea măsurilor globale, măsurilor bazate pe piața globală. Înțeleg ceea ce spun cei care spun că uh, anularea măsurilor timpurii uh, ar fi, uh, n-ar duce la nimic, dar de fapt dacă nu facem nimic între timp până în 2020 când vom avea um, resursele potrivite, a, a, acest lucru nu ne va duce nicăieri. Noi ce am vrut să facem? Am vrut să venim cu o posibilitate de a continua măsurile concrete uh, Um, în uh, sectorul uh, aviației, lucru care, stă în, um, care este în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene. În ceea ce privește perioada intermediară, acest, uh, această abordare pe um, spațiu aerian mi s-a părut un compromis bun în vederea abordării globale. De asemenea, acest lucru este împotriva discriminării. Toți operatorii care acoperă o anumită rută vor fi tratați la fel. De asemenea, considerăm că am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a respecta spiritul rezoluției OACI. Ați văzut că există anumite dispoziții care reflectă discuțiile de la OACI. Însă, n-am am avut uh, rezerve asupra celor părți ale OACI um, care ar putea să fie interpretate că pentru a, ca noi să luăm măsuri ar trebui să avem uh, binecuvântarea operatorilor uh, care își desfășoară activitatea în Europa. Dacă ești implicat în afaceri la nivel global, trebuie să respecti reguli locale. Acesta este un drept, este vorba de dreptul suveran aici și cade în jurisdicția Uniunii Europene. După ce m-am uitat la câteva dintre amendamentele propuse de Peter Lize, e bine, acestea nu au fost um, și care nu au fost um, menționate în uh, propunerea noastră, e bine, acest lucru ține de viteza abordării noștri. Dacă schimbăm niște chestiuni de uh, bază, de design, să spunem, acest lucru va întârzia lucrurile și atunci vom minimiza până la urmă schimbările uh, Mm, încercând în același timp să asigurăm uh, impactul asupra mediului al politicilor. Sunt complet de acord cu părerile acelor eurodeputați care au considerat că uh, punerea în aplicare reprezintă o condiție preliminară um, pentru credibilitatea continuării politicilor Uniunii Europene. În 2012, când am instaurat regimul Stop the Clock, ne-am, ne, bazat pe conformitate care să um, acopere 98% dintre emisii. Așadar, pentru 2012 am avut o conformitate bună, asta incluzând uh, operatorii din Statele Unite, din Rusia și din um, alte țări partenere care um, s-au implicat în discuții într-o manieră constructivă. Va fi clar uh, faptul că uh, dorința de implementare um, a schemei ETS viitoare va fi esențială. În final, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru sprijinul acordat propunerii comisiei. Noi considerăm în continuare că aceasta reprezintă o cale de urmat bună pe care o putem să o justificăm și care este solidă din punct de vedere juridic și tehnic și care poate fi ușor implementată. Suntem, desigur, deschiși să comunicăm cu toți partenerii pentru a asigura un proces de codecizie la timp și să finalizăm um, dosarul la timp înainte de termenul din 30 aprilie. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pe final raportorul are din nou cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care susțin uh, în principiu abordarea pe care o propun. Alții au mai spus că le pare rău că iarăși alții nu pot să susțină această propunere. Am auzit și de la unii că aș fi prea ambițios, de la alții că nu aș fi suficient de ambițios. Eu cred că în urma dezbaterii am putea cădea de acord asupra unui, unei căi de mijloc și um, cred că eu am reușit să fac acest lucru, dat fiind intervențiile pe care le-am auzit, undeva la mijlocul dintre două extreme. Din partea verzilor, Satu Hasi și domnul Aicut, am înțeles că trebuie să mergem mai departe, uh, să extindem uh, abordarea privind spațiul european sau să lăsăm uh, legislația așa cum este. Eu nu aș susține așa ceva din punct de vedere juridic, uh, se poate proceda așa și, sigur, și din punct de vedere al mediului, însă la nivel ICAO progresele au fost minimale și ar trebui să dăm dovadă de bunăvoință și să menținem propunerea comisiei și să nu revenim la vechea legislație. Însă, cine dorește acest lucru, și mă supără un pic uh, această chestiune. pentru că mai lucrez și la alt uh, dosar în ceea ce privește fertilizarea in vitro. Dar în orice caz, uh, eu vreau să ajungem în plen și acest lucru ar însemna să nu respectăm termenul, pentru că altfel conflictul ar ajunge la extreme. Ar trebui să reușim să negociem foarte bine și să venim să solicităm un mandat pe 30 ianuarie pentru a putea încadra. Anumite intervenții m-au uh, surprins. Uh, Ritter Cole a spus că putem uh, trăi cu această situație, însă în toate dezbaterile pe care le-am avut la Comisia de Transport s-a spus că dacă se include doar aviația europeană, este o distorsionare a concurenței în defavoarea aeroporturilor europene. Și s-a spus că grevarea financiară este mică și uh, până în 2020 apar uh, multe alte uh, grevări. Am primit foarte multe adrese uh, acide din partea unor reprezentanți ai industriei aviatice atunci când am decis acest stop the clock. Și sigur că ei au luat decizii acum câțiva ani uh, și uh, poate că au fost bune, poate că nu. Eu însă am uh, decis acum 2 ani acest stop the clock pentru 2012 și însă dacă nu includem și transportul internațional, putem să ne facem griji că ar exista subvenții încrucișate în defavoarea um, călătorilor europeni până la urmă, care ar trebui să suporte mai multe costuri decât ceilalți. Și asta este o problemă pentru toate companiile. Dacă însă toate companiile îmi garantează în scris că abordarea cu oprirea ceasului acum e cea mai bună și excelentă și că toată lumea o susțin, atunci uh, vom vedea. Însă, dacă vă citesc din uh, astfel de adrese, mi se spune, da, este o abordare bună, dar, Valeleu este o mare distorsionare a competiției. Deci ce să faci cu așa ceva? Vis-a-vis de întrebările puse de Chris Davis, Martin Kellerman, ce facem cu conformarea, cu conformitatea? Aici trebuie spus că și în abordarea cu oprirea aceasta există o problemă. Mai există state membre care nu le-au uh, solicitat companiilor aeriene din China și India să se conformeze. Sigur că conformitatea uh, nu e neapărat o chestiune care se respectă de la sine în așa ceva, trebuie ca și statele să intervină. Comisia a spus că majoritatea participă și că unele companii aeriene participă chiar voluntar și la anumite zboruri uh, intercontinentale. Nu ar trebui să facă acest lucru, dar vor un beneficiu de imagine și pentru că sunt mai eficienți decât alții, iată că participe. Acest lucru trebuie văzut uh, într-o manieră pozitivă și acestor companii nu ar trebui acum să le facem reproșuri. Statele Unite n-au niciun fel de problemă cu abordarea teritorială în ceea ce privește spațiul aerian și ar fi și culmea ipocriziei acum uh, să vine cu astfel de argumente care, uh, pentru că știm cu toții că în ceea ce privește spațiul aerian, acesta este sfânt pentru Statele Unite. Și acordă, sigur, acest drept și Europei. Ne spun însă doar că trebuie să procedați așa pentru toată lumea și nu doar pentru europeni și pentru americani. Și iată, deci, avem o provocare împreună cu americanii. Și, uh, sigur, la toate legile europene apare și tema implementării, ceea ce poate să lovească și săptămâna viitoare. Vă dau un exemplu dintr-un domeniu apropiat. Și eu am industrie siderurgică în circumscripția mea electorală, sunt în legătură cu sindicatele de acolo și haideți să ne imaginăm următoarea situație. O, un combinat foarte modern, din Finlanda și la noi în um, Germania sunt foarte moderne și venim cu legislație de mediu care nu trebuie să aibă de-a face cu protecția climei și spunem toată lumea trebuie să o respecte. În Finlanda, în Germania se respectă deja, alții trebuie să facă treptat. Și acum vine guvernul Chinei, pentru că China devine din ce în ce mai puternică și zice operăm uh, un uh, combinat siderurgic în Franța sau în Italia și nu vrem lucrul ăsta. Și dacă un uh, proprietar uh, chinez uh, face acest lucru, atunci apar sancțiuni. Însă ce să le spunem atunci uh, cetățenilor din circumscripțiile noastre electorale? Pentru că nu putem accepta ca China să facă legislație la noi. Și încă o dată, ce facem noi aici nu e valabil în China, e valabil doar dacă aterizezi sau decolezi de la noi. Și deci vrem să le permitem chinezilor să facă acest lucru, pentru că pe noi toți cei în sală ne poate uh, lovi o astfel de măsură și în alte domenii. Și cu toții am avut de suferit. Deci, care este răspunsul la întrebarea conformitate? Ca și în cazul altor acte legislative, trebuie să avem uh, grijă, să mm, le dăm avânt Comisiei și Consiliului și Consiliul de Ministri, în negocierile din 2008, deci nu noi, a introdus ceva în negocierile de atunci uh, vis-a-vis -vis de care am avut oarecare reținere. Dacă companiile aeriene refuză pe termen lung să participe la sistemul de tranzacționare, atunci statul membru are dreptul să retragă permisele de sau autorizațiile de decolare și aterizare. Nu cred că se va ajunge la o astfel de măsură. A fost doar o amenințare și trebuie să avem grijă. Dar figurează în legislație o astfel de prevedere. Încă o dată sper că nu se va ajunge aici, cred însă ar trebui să le spunem și statelor membre că au o responsabilitate. Punctul sensibil și slab îl reprezintă veniturile din această schemă pentru că nu există obligație clară că acestea vor fi folosite pentru obiectivul uh, dorit, adică protecția climei, noi tehnologii, protecția climei în state terțe împreună cu alte state. Și dacă problema este atât de mare, atunci statele membre ar trebui să aloce uh, sume din bugetele lor uh, naționale și să discute această chestiune. Eu cred că în această situație ar tăcea subit. Eu cred că ă, statele membre au o problemă de principiu în a accepta această destinare precisă a fondurilor și trebuie depășit acest lucru. Parlamentul a solicitat ă, deja de mult acest lucru și nu se poate respinge tot mereu această chestiune și să ni se impună niște compromisuri cu care nu putem fi de acord. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Peter Lize! Termenul pentru amenamente este 19 decembrie. Și anume ora 12. Și amenamentele vor fi votate pe 23 august, ianuarie aici în comisie. Votul pe raport va fi pe 30 ianuarie și votul în plen este prevăzut pentru aprilie. Mulțumim și cu asta am epuizat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 23, schimb de opinii în legătură cu avizul EFSA pentru siguranța consumului uman al îndulcitorului artificial cu numele Aspartam. Mai întâi dăm cuvântul agenției reprezentantului EFSA și după aceea dăm cuvântul și celorlalți colegi aceia dintre dumneavoastră care vor să participe la această dezbatere sunt invitați să rămână, ceilalți uh, sunt invitați să părăsească sala în liniște. Reprezentantul EFSA, dacă vreți să mai așteptați o clipă, vă rog până începeți. Ich glaube, jetzt können Sie Bun, cred că puteți începe. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mă numesc de Liker și sunt însoțit de mai mulți colegi care sunt experți în domeniul pe care îl discutăm. Dacă sunteți de acord, propun să uh, vă fac o scurtă prezentare de 3 până la 5 minute și după aceea să intrăm în detalii. Dacă este în regulă, da? Bun, atunci permiteți-mi să spun mai întâi că aspartanul este primul îndulcitor care este reevaluat um, uh, înainte de expirarea uh, licenței în 2020. Principiul uh, reevaluării îndulcitorilor este că mai întâi toate informațiile sunt culese de EFSA, deci nu e vorba de dosare care sunt supuse pentru aprobare. Mecanismul Uh, folosit pentru colegerea de informații a fost mai întâi o uh, solicitare pentru uh, transmiterea de informații publice. Am avut un grup de lucru dedicat acestei teme și informațiile pe care le-am primit au fost suficiente și adecvate pentru a efectua un examen toxicologic și uh, pentru a face și o evaluare a expunerii la această substanță. Doctorul Carls, colegul meu, vă va da detalii. Am procedat după aia, am trecut la o consultare uh, publică, am primit uh, valoroase informații și vrem să mulțumim tuturor acelora care au fost contributori al acest uh, proces de informare și care prin asta au contribuit la Uh, redactarea proiectului nostru de aviz. Dacă sunteți de acord, uh, domnule președinte, voi uh, da cuvântul domnului meu, doctorul Cas, pentru a ne da câteva detalii științifice. Mulțumesc. Câteva cuvinte despre structura chimică a aspartamului. Aspartamul este o moleculă foarte simplă care uh, uh, se compune din două uh, componente proteice legate de aminoacizi. Legate de aminoacizi. Fenilalalina din aspartam este o moleculă care este modificată și astfel dobândește gustul dulce. Aspartamul este degradat rapid la acid aspartic, metanol și fenilalanină. Aspartamul nu intră niciodată în fluxul sanguin, și asta o fac doar uh, cele două, cei doi aminoacizi, fenilalanina și acidul aspartic. La fel cum o fac și proteinele degradate uh, uh, din alimentele noastre. Ce se întâmplă cu metanolul acum? Metanolul din rezultat de pe metabolizarea aspartamului este același ca și metanolul care se degradează în urma digestiei pectinelor și proteinelor din legume. Metanolul este produs natural și de corpul nostru, pentru că este necesar la o serie de reacții chimice din organul nostru, organismele, eh, organele noastre. Aș vrea în locul unei prezentări foarte detaliate, doar să vă uh, spun câteva probleme, să vă spun câteva detalii legate, legate de carcinogenitate și toxicitate. Mai întâi, uh, uh, este aspartamul cauza de unui cancer? Am primit uh, informații din partea industriei de resort, dar și din partea unui observator american de resort. Nici, unul, niciuna una din informațiile primite nu susțin cancer, uh, cancerigenitatea aspartanului. Este, există unele informații care, conform cărora um, uh, ar, uh, aspartamul ar um, favoriza formarea uh, Um, și există și unele informații care susțin uh, participarea aspartamului în favorizarea anumitor forme de pneumonie. Uh, o evaluare a unor patologi de la Programul Național de Toxicologie a Statelor Unite revelă că leziunile inflamatorii Eh, care se asociază cu infecțiile respiratorii au fost greșit inform, eh, interpretate ca eh, linfoame. Tumorile solide de tip carcinom au fost evaluate în studii separate în 2006 și 2009 de către EFSA și, în consecință, Comitetul științific uh, poate arăta cu obiectivitate că aspartamul nu este cancerigen. În ce privește toxicitatea aspartamului în perioada sarcine, um, în studii pe animale s-a arătat că uh, uh, există unele malformații minore la doze mari pe kilogram corp asupra Uh, asupra fructului. Uh, unele, uh, unii dintre cobai folosiți în experimente au, s-au oprit în evoluție, unii din feți s-au oprit în evoluție sau au existat și avorturi în timpul sarcinii. Și s-a găsit că fenilalanina, singură, izolată, duce la aceleași efecte în iepuri ca și uh, aspartamul. Așadar, concluzia este că nu aspartamul, ci fenilalanina induce efectul teratogen. Fenilalanina este un aminoacid toxic. Uh, la om este cunoscută cunoscută mai ales uh, pentru boala genetică uh, numită fenilcetonurie pe care o uh, provoacă. Aici metabolizarea fenilanalinei este greșită, este defectuoasă și duce la malformații fetale în fenilcetonurie. Având în vedere cunoștințele detaliate care există în legătură cu această boală și cunoștințele despre toxicitatea fenilalaninei la subiect uman, s-a putut uh, determina care este nivelul de uh, doză sigură maximă admisibilă pentru uh, uman. De aici uh, au derivat și calculele făcute pentru aspartam. Chiar și consumul uh, în, în, în bolus alimentar de 40 de miligrame pe kilogram corp pe zi nu poate determina o creștere a nivelului de fenilalanină în sânge la nivele uh, toxice. Deci ați putea să uh, uh luați doza maximă recomandată zilnic uh, odată la o oră și tot nu ar apărea efecte toxice. În concluzie, aspartamul nu uh, dă cancer, uh, și nu are niciun fel de efect teratogen asupra fătului. Nu există nici evidențe privind alte tipuri de toxicitate. De aceea, Consiliul Științific a considerat că aspartamul este, de, este sigur pentru consum uman și consideră că uh, nivelul de 40 mg per kilogram corp pe, uh, pe zi nu trebuie revizuit. Uh, poate că sunteți, sub, uh, uh, poate că sunteți surprinși că nu există toxicitate la acest nivel. Într-adevăr, nu există pentru că aspartamul în sine nu intră în organism, este degradat, metabolizat complet în, instantin, în intestin și că doar acidul aspartic, fenilalanila și metanolul intră în organism. Însă s-a evidențiat că fenilalanina și uh, metanolul și uh, uh, acidul aspartic din degradarea aspartamului pot crește, cresc maxim până la 10% din doza zilnică admisibilă a acestui îndulcitor, deci nu există riscuri. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim. Începem dezbaterea și um, ne folosim de lista uh, scrierilor la cuvânt uh, care a fost uh, redactată inițial, Peter Liza, Linda McEvan, doamna Lepage. Mai întâi Peter Lize. Nu dorești? Bine, Linda McEvan atunci. Linda. Mulțumesc. Am doar o singură singura întrebare care este între fapt întrebarea doamnei Roth Behrend, care a trebuit să plece din păcate. Vrea să știe dacă există conflicte de interes uh, uh, în legătură cu aceia care în ultimii cinci ani au participat uh, la elaborarea acestor date. Adică dintre aceia care au lucrat în Consiliul Științific al EFSA, a lucrat cineva în industria îndolcitorilor în ultimii cinci ani? Euh, merci, euh, merci, monsieur le président. Euh, cette Mulțumesc, domnule președinte. Această chestiune cu EFSA și aspartamul, iată, e un două țar care revine în fața noastră după mai multe peripeții, pentru că trebuie să vă reamintesc că aspartamul trebuia să fie uh, revizuit doar în 2000, trebuia să fie revizuit abia în 2020 și după discuțiile noastre abia, care au, acestea au fost uh, bază pentru autorizarea de punere pe piață în Europa, e bine, abia atunci uh, EFSA uh, a spus că nu știa despre aceste lucruri, nu știa care era poziția. De aceea s-a făcut această re evaluare, revizuire care trebuia să fie făcută în 2020, uh, acum. Iată, am avut o primă mosă de studiu care ne-a fost prezentată în uh, ianuarie, care a făcut obiectul mai multor contestații, în special din partea mai multor oameni de știință, italieni și danezi, care în studiile lor au subliniat impactul uh, aspartamului asupra uh, fetișilor și, uh, feților și asupra femeilor însărcinate. S-a subliniat faptul că anumitor părți din, uh, anumite părți din raport au fost pur și simplu copy-paste de la un uh, Uh, grup anterior, 60 uh, de mm, rânduri din 96 uh, erau identice. Iată, este o modalitate destul de ciudată să facă acest lucru și mulțumesc totuși NFC pentru că au răspuns la întrebările noastre în fața de consultări, chiar dacă unele dintre răspunsuri sunt destul de evazive. Și acum, um, în legătură cu ce a spus doamna McCraven, trebuie să spun că avem o problemă. O problemă și nu e tocmai una mică. De ce? Pentru că EFSA aplică un sistem cu două unități de măsură. 66 um, de studii arată că aspartamul este uh, sigur, 13 dintre acestea considerate de um, Um, EFSA că n-ar fi. Se pare că toate studiile care consideră că asfaltamul pune probleme sunt considerate neviabile, necredibile că au avut um, șobolani nu știu ce boală, că nu știu ce s-a întâmplat, eu nu înțeleg cum toate studiile care um, sunt în direcția uh, faptului uh, care merg în, în direcția faptului că produsul este viabil, sunt luate în considerare și celelalte nu. Este exact problema pe care am avut-o și cu bisfenolatul. Este fix același demers. Nu putem să acceptăm o astfel de uh, procedură, o astfel de reacție, mai ales că baza pentru stabilirea dozelor uh, zilnice admisibile stă pe baza unor uh, rapoarte ale unor industrii din 74 uh, și 73 care nu au fost niciodată publicate în reviste științifice, ceea ce înseamnă că nu au fost știte de specialiști din domeniu. Lucru destul de ciudat, pentru că, în general, astfel de studii trebuie să fie citite și examinate de omologi, de specialiști în domeniu. Foarte ciudat, așadar. Și, în plus, Uh, o mare parte dintre studiile citate în raportul de astăzi nu sunt publicate, ceea ce înseamnă că o um, opinie științifică care n-ar fi favorabilă aspartamului nu poate să intervină față de acestea. Acesta fiind spus, aș vrea să știu um, care au fost criteriile um, luate în considerare când s-a stabilit că anumite studii sunt valabile și altele nu, pentru că mi se pare foarte ciudat modul în care au fost stabilit acest lucru. Apoi, cum se stabilește această doză zilnică maximă pe baza unor studii comandate doar de reprezentanța industriei și apoi aș vrea să știu dacă studiile au fost făcute de laboratoarele Asleton um, care au fost găsite ca fiind, ca având o calitate a muncii um, um neacceptabile um, ca urmare a unor evaluări făcute în um, 77. Iată, domnule președinte, ceea ce vreau să spun eu și uh, trebuie să spun că am încă multe îndoieli cu privire la această reevaluare a EFSA. Ne pune, uh, și ne pune aceleași întrebări ca și cele adrese de doamna Ruth Berend. Mulțumim foarte mult, doamne Lepaj. Doamna Lietar are cuvântul. Ja, dank u wel. Uh, ik sluit me ook aan bij de twee vorige sprekers. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Vreau să mă alătur celor doi antevorbitori. Mai întâi, Mulțumim pentru evaluarea prezentată, dar mă, mă întreb, ca și doamna Roth Berend, dacă pentru uh, dacă pentru evaluarea aspartamului au fost uh, consultați totuși cei mai competenți oameni de știință, pentru că până acum existau astfel de dubii, în cursul anilor au fost prezentate multe studii și acum uh, avem, nu avem altceva dec, uh, decât o nouă, nouă evandale, o reevaluare a unor vechi studii, deci nimic nou. Industria spune că aspartamul este în continuare sigur dar există oameni de știință care sunt totuși de altă părere și aș vrea să aud din partea EFSA cum se explică că în 55 de studii care indică uh, afectarea sănătății din partea uh, de pe urma aspartamului, nu există nici unul care să fie inclus în evaluarea dumneavoastră. Mi se pare foarte puțin credibil o astfel de atitudine. Apoi, să știți că există în statele membre foarte multe autorități de reglementare care nu ignoră aceste studii critice. Și atunci să înțelegem că EFSA ignoră poziția adoptată de autoritățile naționale de reglementare din anumite state membre și în plus există studii care conțin greșeli obiective. Se cunoaște acest lucru. Deci, eu am impresia că eh, EFSA s-a sprijinit pe um, pe uh, rapoarte care nu sunt corecte. În anumite studii uh, mai întâi au murit cobai, apoi uh, două săptămâni mai târziu trăiau. Deci vreau să întreb de ce nu au fost luate în serios criticile la adresa studiilor care au fost incluse în meta analiza EFSA. EFSA cred că aici operează cu două măsuri și anume urmărește exclusiv ajungerea la o concluzia că uh, o doză zilnică de 40 de mg la corp, uh, pe kilogram corp pe zi este o doză sigură. Dacă așa continuă lucrurile, atunci nu voi fi niciodată liniștită când voi auzi un, o publicat un nou raport al EFSA. Nici eu, nici cetățenii. Mulțumesc, Gil Pagnon. Un minut 30, vă rog, nu mai mult. Monsieur le Président, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, avem de face cu un scandal aici. Că îl recunoaștem sau nu. Bine, e vorba de un scandal din partea celor pe care îi numim din ce în ce mai mult Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor, care devine un avocat și mă refer aici, mă adresez reprezentanților Comisiei și ai EFSA. Ei bine, mie mi se pare că raportul EFSA are, are probleme de deontologie a metodologiei. Reproșurile pe care le avem la adresa dumneavoastră sunt numeroase, s-a spus acest lucru, trebuie să fie uh, reamintit. Ați ignorat uh, anumite studii academice recente, v-ați bazat pe studii care au fost uh, uh finanțate de industrie, aliniate direct inspirate de către o publicație de consultanță a industriei și conflict de interese, așa cum uh, a menționat și um, colega Rodberent în întrebarea ei. Avem de-a face așadar cu un scandal și nu o să explic încă o dată ceea ce au spus colegii mei adinauri și au făcut -o, acest lucru foarte bine, doamna Lepaj, doamna Liotard. E vorba de cinci fapte confirmate care ne indică faptul că nu-i posibil, nu-i posibil în ziua de astăzi uh, într-o lume în care europenilor le este teamă de tot ceea ce e legat de fraude alimentare, că am avut exemplu de curând în Europa, le e teamă de aspecte legate de siguranța alimentară. Aceasta trebuie să fie o prioritate pentru autoritățile care sunt însărcinate cu protejarea mm, europenilor. Or, conflictele de interes. Studiile care până la urmă sunt uh, scrise practic cu mâna celor din industrie. Ei bine, noi ne-am săturat de toate aceste lucruri. Asta vreau să vă spun, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, doamna Iuso și apoi Judy Gerling. Pilar Ayuso, un minut 30 fix. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc mai întâi EFSA pentru raport și pentru aviz. Trebuie să vorbim de a doze de aspartam și uh, trebuie să vor vedem care sunt dozele cu care s-a lucrat în studiile care au fost citate. Problema nu este cu substanța în sine și cu doza da? Pentru că și apa, până la urmă, este până la urmă inofensivă, dar dacă nu știi să nu, te înneci. Deci studiile pe aspartam au fost guvernate încă de la bun început de un conflict de interese, pentru că pentru că, de fapt, se încerca plasarea pe piața unor produse concurente uh, pentru aspartam. Eu am încredere în EFSA și în Consiliul Științific al EFSA. Dacă nu avem încredere în EFSA, atunci haideți să o dizolvăm. Adică trebuie să știm exact cu ce doze au fost uh, desfășurate studiile uh, Eh, citate, să știm eh, exact eh, care sunt argumentele celor care sunt pro și celor care sunt contra, pentru că pe noi ne interesează doza. Dacă doza de 40 de miligrame kilogram corp zi este sigură, atunci este sigură și gata. Thank you. Um, well. Doamna Gerling se pare că, într-adevăr, avem a face cu un caz de uh, de duble, ceea ce nu este nimic neobișnuit până la urmă. Dacă uh, trebuie să vezi care este declarația de interese a uh, celor care compun Consiliul Științific, am făcut-o în ultimele 10 minute. Sunt dezvălite toate informațiile și dacă ai o dacă ai o problemă, ondeală în legătură cu interesele lor profesionale economice, atunci trebuie să, trebuie să uh, spui asta și să argumentezi uh, înainte să ne împroșcăm cu noroi aici. Deci, dincolo de posibila defăimare, uh, vreau să spun că nu este deloc profesional, profesionist să faci așa ceva. Deci dacă avem ceva, trebuie să faceți ceva. Nu să comentați, trebuie să căutați care sunt declarațiile lor de interese. Să spui că acești membri ai Consiliului Științific uh, lucrează pentru industrie nu este etic. Am într-o într-o, într-un dosar uh, anterior în legătură cu nicotinoidele, am criticat EFSA pentru uh, faptul că nu a uh, ținut cont de anumite studii și am fost, uh, am, am fost uh, într-adevăr uh, criticată foarte mult pentru asta, pentru că ești criticată ori de câte ori ești parțial. Dar, dar de multe ori aceste critici față de EFSA sunt mai mult implicite și sunt mai mult aluzive, deloc raționale. Deci, ca să zici că e un scandal, cred că trebuie să susții asta cu mai multe uh, informații. Deci aici avem o revizuire, o reevaluare a unor studii, nimic altceva. Ieri, domnule, domnule președinte, spuneați că susțineți într-un alt, într alt desar. Pot să vă asigur că de multe ori și multe rânduri am criticat EFSA. Eu nu sunt plătită de niciuna din industriile cointeresate și de nicio altă parte, ci vreau doar să aplicăm o măsură ponderată uh, pentru uh, ceea ce, lucrurile pe care le discutăm. În încheiere, vreau să mulțumesc uh, EFSA pentru munca depusă și am o întrebare. Înțeleg că este prima reevaluare când vom putea să uh, primim datele care uh, privesc celelalte revaluări. Mulțumesc! Zoma. Mulțumim pentru acest 1 uh, minut 30 și, doamna Zomer, aveți tot 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur antevorbitoarelor mele, Ayuso și Gerling. Mulțumesc EFSA pentru munca depusă și acelora care se îndoiesc de activitatea EFSA și de oportunitatea ei și care numesc chestiunea asta a fi un scandal, Vreau să vă spun că nu totul, nu uh, toate lucrurile, inițiativele care nu corespund intereselor lor politice uh, sunt uh, greșite din calea afară. Da? Deci nu poți să ai ca primă reacție la o lucrare științifică exclamația că este un scandal. Sigur, poți să te înduiești de niște lucruri, poți să încerci, poți să te îndoiești de metodologia științifică, uh, poți să, dar, dar când o faci, trebuie să o faci cu argumente, nu doar când din punct de vedere politic nu-ți convine, că odată o faci la organisme modificate genetic, odată la aspartam, odată la alte teme, nu se poate să vii din, ca primă reacție întotdeauna cu afirmațiile că EFSA, agenția e cumpărată, că e plătită de reprezentanții industriei, că lobby-ul și-a făcut treama. Mai bine ar trebui să ne gândim la așa numitele intergrupuri în Parlamentul acesta care sunt plătite și sunt operate de reprezentanția industriei, la care noi recurgem destul de frecvent. Deci poate dacă vreți, haideți să punem aici uh, pixul roșu și să, uh, să încercăm să vedem unde ar trebui corectate lucruri și unde nu. Da? Deci, pentru că intergrupurile acestea uh, care sunt active în Parlament chiar au o pârghie destul de importantă. Până la urmă, aici, în dosarul nostru, este vorba de siguranța uh, aspartamului uh, care este adăugat alimentelor și uh, doamna Aiuza are dreptate că dozele fac diferența și doza de referință despre care vă vorbim este momentan considerată sigură. Mulțumim, spune domnul președinte. Yeah, you mentioned cancer, but, uh, care la ai cuvântul? Carl Schlüter. Vorbeați despre toxicitate, despre teratogenitate, dar ce, ce efecte mutagene și asupra sănătății reproducerii are acest aspartam? Și cum influențează aspartamul nivelul de tirozină? Și de ce cum ați conchis că aspartamul pe de parte este sigur? Respectiv, vreau să întreb dacă v-ați gândit, ați făcut o comparație dacă aspartamul este mai sigur sau mai puțin sigur decât alt dulcitor? și mă alătur, evident, întrebărilor care au fost formulate în uh, legătură cu conflictul de interese. Mă amintesc de conflictele uh, și dezbaterile aprige din Statele Unite pe această temă. EFSA, dacă puteți să răspundeți în maxim Uh, câteva minute, pentru că mai avem nevoie de 10 minute pentru un alt punct de pe ordinea de zi. Dacă puteți termina până la și 20. Da? Mulțumesc. Uh, thank you, Chair. Um, I'll uh, give very general comments. Da, niște comentarii generale. Poate mă ajută însă și colegii cu unele chestiuni mai detaliate. Mai întâi, în legătură cu conflictul de interese, aș vrea să vă uh, amintesc că Curtea de Conturi a considerat în urma auditului său că EFSA și EMA sunt organizații avansate din punct de vedere al respectării principiului conflictului de interese. În, în același timp, în 2012 am uh, introdus noi reguli cu privire la conflictul de in, interese, care au avut uh, un impact asupra componenței grupurilor uh, uh, științifice de lucru. Uh, ESA a fost certificată și de alte ONG-uri cu privire la respectarea uh, procedurilor care să excludă conflictul de interese. Domnule președinte, recent ați participat la o conferință organizată de EMA și recomandările făcute atunci uh, au fost implementate toate de către noi. EFSA uh, uh, trebuie să respecte un, un proces de audit de 5 ani, EMA de o, pe o altă perioadă. Eh, sigur, cu toții trebuie să respectăm eh, eh, liniile de orientare propuse de comisie și dacă dumneavoastră aveți altele de propus, vă rog să o faceți. Dacă există acum uh, o, dacă puteți reveni, doamna McEvan, cu o, o specificare mai clară pe marginea întrebării profesionale, științifice pe care ați avut-o. Uh, Era vorba de relația uh, experților cu uh, industria de profil. Toate interesele experților pe care am consultat sunt cuprinse în declarația de uh, interese și uh, EFSA evaluează aceste declarații și le face disponibile nu doar celor din grupul de lucru din 2007. În consecință, de, în, atunci când a fost necesar, uh, uh, experții care au fost găsiți cu probleme, fie n-au mai participat la comisiile științifice, comitetele științifice, fie așa au renunțat la anumite interese economice. Uh, ați întrebat dacă sunt plătiți de industria îndulcitorilor. Unul unul dintre experți a câștigat odată un uh, premiu științific în 2009, înainte de a se începe evaluarea aspartamului, a câștigat un premiu uh, uh, oferit de cel mai mare producător de aspartam. În consecință, Eh, eh, a, acest expert a mai participat la o conferință sponsorizată de eh, Coca-Cola în legătură cu utilizarea îndulcitorului aspartam, dar, dar atât și nu mai mult. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, un minut vă mai rețin. Este corect că în domeniile reglementate dosarele sunt de obicei depuse de industrie de agenții economici. În cazul acesta însă, dosarul în care am cules informațiile a fost realizat și compilat de noi. Dacă vreți să operăm după un alt sistem, după altă metodologie, fie. Dar acest sistem este cel pe care îl uh, folosim. Și de ce îl folosim? Pentru că altfel am putea fi uh, acuzați că favorizăm o, un sector industrial față de celălalt. Deci noi nu vrem să numărăm câte părți implicate sunt aici uh, vizate, ci important este să lucrăm după niște standarde de calitate uh, consacrate și care sunt uh, reflectate în studiile noastre. În ce privește comentariile domnului Schlüter, așa cum am spus și la început, am recurs la evaluarea unui, unei serii întregi de studii și uh, acestea acoperă și elementele care considerați dumneavoastră că poate n-au fost avute în vedere. Dacă vreți informații mai detaliate în legătură cu interacțiunea cu alte substanțe, uh, colegii mei experți uh, pot să vă asiste și domnul uh, Cast uh, uh, la stânga mea poate să vă dea aceste detalii. Yeah, Un minut, vă rog. One, one minute. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Chair. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește criteriile de includere-excludere în studiu, acestea au fost foarte transparente. Ele sunt uh, enunțate în publicarea, uh, publicația EFSA, în comunicarea noastră. Deci avem stricte, foarte eh, clare criterii de includere a unor studii din literatură. Am arătat care a fost metodologia de extragere a datelor și de prelucrare a lor. Toate acestea sunt eh, publicate în avizul nostru. fie că studiile erau favorabile sau nefavorabile utilizării ă, aspartamului, acestea au fost incluse în studii și ă, tratate după aceleași standarde științifice. În ce privește criteriile utilizate, ele sunt aceleași, indiferent că ă, studiul arată un impact asupra sănătății sau uh, este un studiu care arată, indică rezultate uh, indiferente. Uh, am investigat și efectele endocrite. Tirozina crește pentru că crește în urma metabolizării fenilalaninei, dar dar nu crește mai mult decât ar crește nivelul tirozinei după consumarea unui aliment care nu conține aspartam. Mulțumesc, uh, președintele, mulțumesc și eu. Uh, din păcate n-am primit răspuns la toate întrebările noastre, dar din păcate trebuie să mergem mai înainte la, cu punctul 24, care nu este lipsit de interes. Mergem mai departe cu domnul Schlüter. Oder este Kommission, first sau să dăm cuvântul mai degrabă comisie? Bine, comisia mai întâi. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă explica circunstanțele în care s-a adoptat uh, acest regulament cu privire la țara de origine. De asemenea, vreau să vă spun cum s-au s-au lucrurile cu scrisoarea către comisarul Cioleș cu privire la termenul uh, um, în care Parlamentul trebuie să-și ex uh, exercite procedura de examinare a acestui regulament. Pe 26 a fost înregistrat proiectul în registru și votul a fost pe 8 noiembrie. Înțeleg că termenul a fost foarte scurt, asta din cauza unei probleme administrative. E bine, um, Comisia a avut un calendar foarte scurt, trebuia să adopte aceste norme până pe 13 decembrie. Acum să ajungem pe fond, domnule președinte. Pregătirea acestui uh, regulament de punere în aplicare a fost precedată de un studiu care este făcut public. În a doua fază, Comisia a venit cu un studiu de impact uh, în care a luat în considerare diversele opțiuni, așa cum, a solicita, cum solicita actul de bază. S-a adeverit că cele mai multe avantaje erau în uh, opțiunea 1, în care statul membru era considerat ca nivel geografic și existau două sisteme de definire a locului de proveniență mai simple pentru decât înainte pentru vită. Am avut discuții cu experții din statele membre și acestea au fost detaliate și lungi. Am făcut toate eforturile pentru a ține cont, da, pentru a include, acolo unde era posibil, acele sugestii care contribuiau la îmbunătățirea proiectului. Principalele caracteristici ale noului regulament sunt următoarele. Considerăm că acesta furnizează norme clare și omogene care să fie aplicate în întreaga Uniune. Include uh, trasabilitatea necesară pentru uh, a se face indicațiile cu privire la origine și pentru locul de proveniență să fie credibile. Și apoi reprezintă o, o linie de bază pentru tipurile de carne uh, acoperite în uh, regulament în ceea ce privește locul unde au fost născute, crescute și um, apoi tăiate. Și în plus, permite comisiei să monitorizeze activitatea în funcție de ciclul de producție, astfel încât să se asigure că um, un uh, animal a petrecut suficient timp în, uh, într-un stat membru al Uniunii, astfel încât uh, lucrurile să fie credibile pentru consumator aceste indicații uh, crescut în și tăiat în pot fi înlocuite de indicația de origine doar în care toate activitățile au fost făcute în același loc, în același stat membru și cu condiția ca acest lucru să poată fi dovedit uh, în mod satisfăcător pentru autoritățile naționale vizate. De asemenea, oferă și posibilitatea ca operatorii să încheie, să încheie indicațiile să completeze indicațiile de bază cu indicații suplimentare care să fie în conformitate cu normele aplicabile. Și la finalul procesului de discuții cu statele membre, votul din 5 noiembrie a stabilit că majoritatea a fost pentru propunere. Știu că există și o atitudine bună din partea industriei uh, față de aceste noi norme. În concluzie, elaborarea acestor norme a fost uh, un exercițiu foarte greu, dar rezultatul a fost un compromis bun și sperăm că acest lucru va permite consumatorilor să facă niște alegeri informate și bune. Însă înțeleg că în graba de a avea termenul, uh, de a respecta termenul pentru adoptare, s-a um, Um, a rămas doar o săptămână între transmiterea proiectului um, către dumneavoastră și votul în comisie și regretăm acest lucru și vă dau angajamentul nostru, al meu, că această situație va fi evitată în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, Renate Zomă și apoi Karel Schlitter. Da. Nici eu nu sunt uh, nici de cum de acord cu această procedură accelerată, pentru că, până la urmă, e vorba de o temă importantă pe care am tratat-o în uh, detaliu în trecut și pe care o tratăm în continuare. Și dacă suntem puși ca acum în fața faptului împlinit, nu e în regulă. Mi se pare că se trece peste Parlament în felul acesta. Aș fi vrut să știu care e situația cu costurile aferente, sau n-am înțeles eu bine? Mie mi se pare că ceea ce propune Comisia este foarte complicat și costisitor și am îndoiel că ar funcționa în practică. Poate însă n-am uh, prins eu toate detaliile în ultimele luni și nu mi-au parvenit toate informațiile, ceea ce nu mi-aș prea putea imagina, dar eu sunt cam uh, speriată de ceea ce dorește Comisia să facă. Domnul Schlitter, da, noi ne gândeam la o structură similară ca pe piața uh, carnei de vită, unde avem născut, crescut și abatorizat. Și acum veniți să faceți altceva și nu e în regulă. Am înțeles că erați cu supresiunea timpului, dar dacă ați fi propus toate trei locurile, atunci ați fi îndeplinit ce am fi zis noi. Acum spuneți că organizațiile de consumatori sunt mulțumite de aia Spuneți-mi care din ele sunt mulțumite dacă apar doar două locuri și nu 3. Care dintre aceste asociații de consumatori sunt mulțumite? Și atunci când ați uh, făcut uh, scenarii comparative, ați uh, verificat și creșterile de prețuri și în pofida acestor scenarii, statele membre și-au dorit trei locuri, nu două. Sigur, da, puteți să spuneți că uh, S-a votat cu majoritate calificată. Sigur că da, mai bine decât nimic, dar noi vrem să avem posibilitatea de a discuta. Noi nu am avut nici măcar șansa să reacționăm. Dar noi am crezut pe tot uh, parcursul acestei proceduri că vorbeam de trei. Dar, datorită eșecului Comisiei de a reduce timpul de transport, uh, cu directiva în uh, domeniul transportului, uh, unde măcar am fi avut posibilitatea să scurtăm uh, acest timp de transport pentru consumatori. Deci, în ceea ce privește indicațiile uh, locurilor de creștere și abatorizare, nu se mulțumiți deloc. Linda McEvan. Mulțumesc, vorbesc în numele lui Glenis Wilmore, uh, care este unul dintre raportori, dar uh, și eu sunt de, de aceeași părere. Carl Schlitter a pus tocmai acum întrebarea, de ce doar două mențiuni pentru vită? De ce nu se menționează decât două locuri? Pentru că există pentru vită trei locuri. Știu că în Statele Unite, a introdus uh, astfel de mm, etichetări pentru toate tipurile de carne. De deci ce nu putem să avem și noi uh, aceleași standarde? A trebuit să ne uităm și noi la bunele practici. Nu mi se pare logic. Dacă apar astfel de lacune, acestea vor fi uh, exploatate, portițele de, scăpir, de scăpare când e vorba de tratamentul, de prelucrarea finală a cărnii și așa mai departe. De ce să nu facem lucrurile clare odată pentru totdeauna, astfel încât oamenii să știe despre ce e vorba? Dacă spuneți că compania nu poate să facă acest lucru de la uh, scandalul cu carnea de cal, acum toate, toți producătorii fac deja acest lucru pentru că acest lucru este dorit de către consumatori. Să nu spuneți că atunci când e vorba de carne tocată nu se poate. Este foarte posibil și se întâmplă deja. De ce? Să nu prindeți și voi din urmă uh, curentul și să facem ceva. Vreau să mai intervin o dată. Colegii au spus ceva greșit. O parte din Parlament, dar o minoritate a dorit o etichetare bazată pe trei uh, locuri. Acest lucru însă nu a prevalat. Am acordat o, um, un mandat comisiei să examineze situația și iată cu ce a venit. Însă, în solicitarea noastră, nu am insistat asupra celor trei uh, locuri, uh, ci pur și simplu doar că trebuia reexaminată situația. Și în plus, domnule Schlüter, constatasem că aspectul protecției animalelor nu are de ce să se regăsească în informațiile de etichetare pe alimente. Acesta a fost partea compromisului și anume faptul că transportul animalelor, dar și sacrificările rituale sunt chestiuni care țin de protecția animalelor și care, în conformitate cu noua strategie a Comisiei, uh, au fost avute în vedere, dar trebuie să nu figureze în partea de etichetare, așa cum s-a procedat și de aceea Uh, vrem să corectez informațiile prezentate de anumiți colegi. Președintele, nu e adevărat. Această etichetare în trei trepte a reprezentat poziția Parlamentului în cadrul negocierilor. Sigur, nu am putut impune această poziție, dar poziția Parlamentului European se referea la cele trei locuri care să figureze pe etichetă. Sigur, intervine doamna Zomar, nu ne putem baza decât pe rezultatul negocierilor președintelor. Repet încă o dată poziția Parlamentului European în ceea ce privește această etichetare cu trei uh, locuri uh, a fost uh, susținut de noi, intervine nouă vorbitoarea din sală, la negocieri, spune președintele, a existat un alt rezultat, dar poziția Parlamentului a susținut această triplă precizare pe etichetă. Nu pot, spune președintele, decât să prezint poziția Parlamentului așa cum a fost. Chiar dacă nu vă convine, doamnă Zomăr, dar trebuie să corectez acest lucru. Poziția pe care am decis-o noi aici se referea la o etichetare cu trei precizări. Doamna Zomăr, da, da, dar noi am ajuns la un compromis cu Consiliul și care a dus la regulamentul cu privire la uh, etichetarea alimentelor. Ceea ce s-a întâmplat în pașii anterior a procedurii legislative e altă treabă. Dar până la urmă poziția Parlamentului a intrat în acest compromis compromis care a fost acceptat de Parlament de către toate grupurile politice și de aceea acest regulament cu privire la mm, informațiile privind alimentele este și poziția Parlamentului, președintele. Poziția inițială cu care am intrat noi în negocieri se referea la trei precizări pe etichetă. Și acum vorbim doar de ceea ce am căzut de acord cu Consiliul, ca să nu mai apară și alte povești de genul ăsta. Așa cum dăm cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnul președinte. Comisia lucrează pe textul care a fost adoptat uh, în final și pot să vi-l repet aici. Este vorba articolul 26, articolul alineatul 2 that is of expressing the country of origin or place of provenance of those foods in particular with respect to each of the following determining points in the life of the animal place of birth place Așadar se menționează locul nașterii, locul uh, creșterii și locul uh, ambatorizări. Noi am înțeles acest lucru ca fiind o opțiune între aceste lucruri. Noi am făcut o, un studiu de impact, ne-am uitat la interesele tuturor părților vizate, printre care consumatori, dar și producători și operatori. și foarte important este și costul exercițiilor. S-a pus uh, întrebări cu privire la acesta și am estimat uh, costul acestui regulament ca reprezentând 1 până la 2% uh, din valoarea animalului. Există motive pentru care mențiunea născut în n-a fost posibilă pentru celelalte tipuri de carne uh, și doar pentru vită. De ce s-a făcut acest lucru? Ciclul de producție pentru aceste animale, porcine, păsări și mai departe, sunt mult mai scurte decât pentru um, vită. Locul nașterii pentru pui este de interes um, restrâns pentru consumatori și sistemul de identificare existent nu permite trasabilitatea locului de naștere pentru toate speciile. Și impunerea unor astfel de condiții a reprezentat niște costuri suplimentare pe care studiul de impact nu l-a considerat ca fiind justificat. De asemenea, s-a mai pus o problemă, o întrebare cu privire la carnea tocată și la resturile după tăiere. Ei bine, de ce nu sunt și acestea acoperite? Dar aici este clar faptul că producătorii de astfel de resturi și de carne tecată lucrează mm, cu carne macră provenind de mai, de mai multe origini. Și în acest context a fost justificată posibilitatea dată operatorilor să, indu- să indice Uniunea Europeană ca loc de proveniență. Sper că prin aceasta am reușit să răspund la principalele preocupări exprimate. Mulțumesc! Einmal kurz eine Nachfrage bei. Încă o întrebare din partea domnului Schlüter. La ce studiu vă referiți atunci când spuneți consumatorii nu sunt interesați să știe care este locul nașterii puiilor? Și a doua întrebare, ce organizația consumatorilor a fost mulțumită că ați avut doar două astfel de uh, mențiuni pe etichetă în loc de trei? Președintele, vă rog un minut și după aceea trebuie să încheiem. I don't say Domnule Schlitter, n-am spus că erau mulțumiți. Am spus că am încercat să găsim un echilibru între toate interesele existente, consumatori, operatori economici, producători și de asemenea am încercat să ținem cont și de costuri și am ajuns la concluzia că ar fi vorba de un interes limitat al consumatorilor să afle uh, locul exact de naștere al puilor. Mulțumesc. Bun, mulțumesc. Am ajuns la finele ordinii de zi. Ne revedem pe 9 ianuarie între 9 și 10 în viitre. vom vota obiectivele 2020-2030 și următoarea reuniune este pe 22-23 ianuarie la Bruxelles. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru bună colaborare din acest an, pentru tot, uh, de asemenea să mulțumesc uh, tot uh, staffului care ne ajută, membrii secretariatului, dar și în mod special interpreților care ne-au susținut și fără de care toate aceste lucruri nu ar fi posibile. Vă doresc tuturor sărbători fericite, un an nou bun și să ne revedem sănătoși în anul viitor.